Colleagues, ladies and gentlemen, shall we get started? Dragi colegi, domnilor și domnilor, propun să începem. Mulțumesc. Îl avem alături de noi pe Ministrul Comerțului și Investițiilor din Danemark, care asigură și președinția Consiliului, doamna Pia Olsen-Dir. Este o întâlnire extraordinară pentru noi, fiindcă ne întâlnim pentru prima dată aici, în INTA, cu reprezentanții ai președinției daneze. Am avut ocazia să particip la un prânz de lucru cu doamna ministru, pe durata căruia am avut un schimb de opinii foarte constructiv referitor la președinția daneză și modul în care putem coopera mai bine pe următoarele șase luni, astfel încât să înregistrăm progrese reale pe principalele dosare din domeniul comerțului, mai ales cele pe care le-am sau care au fost moștenite de la președinția anterioară. Și acum, odată cu prezența doamnei ministru, sperăm să aflăm mai multe detalii cu privire la prioritățile președinției referitoare la domeniul acesta care intră în mandatul nostru, comerțul internațional. Cu toți înțelegem cât de importante sunt aceste politici comerciale pentru interesul Uniunii Europene, atât pe plan intern cât și extern, și mai ales având în vedere situația actuală a economiei globală și discuțiile de la runda Doha, unde s-au pus deoparte anumite proiecte după conferința de la Geneva de anul trecut, conferința ministerială. Trecem mai departe și îi dăm cuvântul oaspetelui nostru, doamne ministru, Pia Olsandir, care ne va vorbi 20 de minute, apoi prima rundă de întrebări din partea coordonatorilor comisiei noastre Apoi doamna ministru va răspunde și o nouă rundă de întrebări din partea membrilor comisiei și în final răspunsurile din partea doamnei ministru. Iată că dumneavoastră veți avea deci ultimul cuvânt. Dar hotărârile le voi lua totuși eu. Vă mulțumim deci pentru prezență și aveți acum cuvântul. Mulțumesc pentru invitația de a participa la această reuniune a Comisiei. Mulțumim domnului profesor Morera pentru cuvintele frumoase spuse la adresa mea și felicitări pentru că ați fost reales președinte al Comisiei. Este o plăcere să fiu astăzi aici. Știu că INTA este principala comisie unde volumul de muncă per membru este cel mai ridicat. Vreau să salut democratizarea politicii comerciale introdusă de tratatul de la Lisabona, unde Parlamentul și statele membru, prin intermediul Consiliului, acționează în calitate de colegislator și trebuie să vă dați acordul cu privire la acordurile de liber schimb. Uniunea Europeană devine mai puternică dacă avem o bază mai democratică și împreună putem să obținem rezultate din ce în ce mai bune în calitate de președinte al Consiliului pe chestiuni comerciale. Aștept să avem o colaborare eficientă și sunt sigură că lucrurile vor evolua atât din punct de vedere legislativ cât și în ceea ce privește acordurile comerciale în următoarele șase luni. Aceasta va fi o ocazie pentru mine să aflu lucruri importante de la dumneavoastră, să mă bucur, să beneficiez de experiența de care dispuneți. Criza actuală a subliniat faptul că din partea cetățenilor există o așteptare vis-a-vis -vis de noi și anume să uh, ducem lucrurile mai departe. Am auzit că noul ales președinte al Parlamentului a subliniat în prima sa intervenție în plenară că astăzi ne confruntăm cu o situație unde nu este sigur dacă vom mai reuși să asigurăm un viitor mai bun pentru copiii noștri, mai bun decât uh, uh, prezentul nostru. Și exact despre asta e vorba. Asta înseamnă politica, să facem eforturi pentru a face ca viața viitoarelor generații să fie mai bună. De aceea, dezvoltarea ecologică și durabilitatea trebuie să facă parte din planurile noastre de viitor. Vom reveni la aceste aspecte mai târziu. Principala președinție, titlul președinției daneze este Uniunea Europeană la muncă. În următoarele șase luni, intenția noastră este să aducem Uniunea Europeană cu un pas mai aproape de identificarea unei soluții pentru actuala criză economică. Crearea de locuri de muncă în Europa este principalul nostru obiectiv în domeniul politicilor comerciale. Însă, subliniez, comerțul global trebuie să fie liber și echitabil nu trebuie să deservească nevoile țările dezvoltate și vom restabili legătura între comerț și schimbări climatice, care se va regăsi din nou pe agenda UE. Și acum, în mod concret, o să vă prezint fiecare prioritate. Întâi am să vorbesc despre cele care au strânsă legătură cu creștere și locuri de muncă în Europa, apoi voi vorbi despre planurile noastre în domeniul comerțului și dezvoltării, după care îmi voi prezenta ideile pentru Uh, lupta împotriva schimbărilor climatice și voi menționa și actele juridice și acordurile relevante care se regăsesc pe agenda noastră comună. În ceea ce privește creșterea, dezvoltarea și noile locuri de muncă, este evident că trebuie să oferim un mai bun acces pe piață țărilor BRIC, dat fiind că aceste piețe, având o creștere uh, exponențială, sunt vitale pentru exporturile europene. Țările PRIC nu formează un grup omogen, de aceea trebuie abordate diferit și sper să înregistrăm uh, progrese semnificative uh, cu India în ceea ce privește negocierile EFTA. Următorul summit, care va avea loc pe 10 februarie, ar trebui să asigure progresul politic în domeniile clare ale acestui acord de liber schimb. Așteptăm ratificarea din partea Rusiei a Uh, apartenenței la OMC, dar asta nu trebuie să facă dosarul să fie lăsat deoparte. Trebuie să insistăm să se încheie noi angajamente în domeniul investițiilor energie și în domeniul comerțului. În ceea ce privește Brazilia, uh, vom avea următorul schimb de oferte în negocierile UE-Mercosur uh, către finele acestor șase luni și, sigur, pe agenda vor figura aspecte care țin de o abordare ofensivă și defensivă din punctul nostru de vedere. Și nu în ultimul rând, UE și China trebuie să convină cu privire la lansarea negocierilor pentru un acord de investiții pe durata președinției daneză, inclusiv acordul uh, privind accesul pe piață. De asemenea, trebuie să lansăm negocierile cu Japonia pentru un acord de liber schimb. Există un foarte mare potențial pentru UE prin încheierea unui acord de liber schimb cu Japonia. Există mari implicații strategice care sunt foarte relevante în relațiile cu Japonia, dat fiindcă Japonia este cea de-a treia economie ca mărime în lume. Însă trebuie să fim conștienți de un lucru, un angajament ferm din partea guvernului japonez cu privire la uh, abordarea multora dintre barierele nord-tarifare, um, deocamdată blochează consolidarea relațiilor comerciale. De asemenea, vom prioritiza îmbunătățirea relațiilor economice cu vecinii noștri din Est și din Sud. Relațiile comerciale cu vecinii noștri um, sunt un subiect de care trebuie să ne ocupăm. Un principal instrument în gestionarea acestor relații este reprezentat de aceste zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Colegul meu, ministrul danez pentru afaceri europene, este responsabil de, politicile, de relațiile politice cu țările europene și uh, se va implica în acest domeniu. În ceea ce privește negocierile care urmează să începe cu privire la aceste zone de liber schimb aprofundate și cuprizătoare cu Moldova și Georgia. Sperăm că aceste două țări să poată deveni un model pentru politica noastră de vecinătate și să arate că această abordare poate funcționa și în alte cazuri. Din păcate, ultimele evoluții din Ucraina sunt destul de dezamăgitoare. Un DCFTA este pregătit în principiu, dar în situația actuală este destul de dificil să se înregistreze progrese. În ceea ce privește vecinii din Sud, în martie 2011, Consiliul European a declarat că UE trebuie să sprijine procesele de reformă în uh, Sudul Europei, răspunzând uh, primăverii arabe. Aceasta este o oportunitate istorică și trebuie să-i răspundem în mod concret. Putem face pași concreți prin liberalizarea comerțului și prin acordarea de sprijin pentru creșterea economică și stabilitate politică în regiune. În decembrie anul trecut, Consiliul a convenit să uh, mandateze Comisia pentru a începe negocierile cu Egipt, Iordania, Maroc și Tunisia cu privire la zonele de liber schimb. Aprofundat și cuprinzător. Suntem conștienți de faptul că procesul va fi unul de durată, care necesită flexibilitate politică de ambele părți. Toată lumea trebuie să facă concesii. Este important să avem în vedere că vecinii noștri din Sud au anumite sensibilități. Însă, dacă dorim ca acest proiect să reușească, și sper că așa se va întâmpla, este foarte important ca Uniunea Europeană să rămână credibilă. În consecință, aș vrea să invit ferm Parlamentul să fie de acord cu uh, un acord suplimentar între UE și Maroc cu privire la comerțul în produse agricole. Dacă Parlamentul respinge acest acord, relațiile cu, Maroco, cu Marocul vor um, suferi uh, o destul de importantă înfrângere și riscăm ca acest lucru să se întâmple și cu alte țări. Din punctul nostru de vedere, facem tot ce ne stă în putință pentru a sprijini activitățile OMC și runda Doha. Acesta este cel mai important acord care ar putea să-și aducă o contribuție proprie la creștere, la dezvoltare și la noi locuri de muncă în Europa și în întreaga lume. OMC este un instrument important pentru integrarea celor mai sărace țări în economia globală și trebuie să facem eforturi pentru a veni cu propuneri benefice pentru țările cel mai puțin dezvoltate. În mod ideal, trebuie să avem și acorduri referitoare la uh, bunuri și produse care să respecte mediul. Comerțul ecologic și liberalizarea acestuia ar trebui să fie testat ca o posibilitate în cazul în care se obțin progrese după întâlnirea ministerială. Poate că pare uh, ciudat că n-am menționat pentru prima dată OMC și runda Doha chiar de la început. Asta nu înseamnă că nu vom face eforturi. Trebuie să facem tot ce putem din motivele menționate, dar trebuie să înțelegem și că resursele noastre trebuie utilizate acolo unde funcționează cât mai eficient pentru politicile directe UE. Domeniul investițiilor este un alt domeniu de foarte mare importanță pentru creștere și locuri de muncă în Europa. Ca un nou domeniu de competență comună UE, este esențial să lucrăm împreună pentru a implementa o nouă politică de investiții pentru UE. Am transmis personalului meu instrucțiuni de a se implica în totalitate pentru finalizarea trialogului referitor la regulamentul um, de anterioritate cu Parlamentul. Au trecut deja doi ani de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și încă mai uh, continuăm să lucrăm pe chestiuni care țin de finalizarea acestuia pentru a ajunge la o bază comună. Trebuie să existe o mai mare certitudine juridică pentru investitorii noștri. Fără îndoială, ne așteptăm să avem un dialog fructuos și constructiv cu INTA și cu Comisia. Ambiția noastră globală referitoare la creștere și la locuri de muncă prin comerț uh, are legătură și cu relațiile economice transatlantice. Statele Unite sunt cel mai important partener economic al Uniunii Europene și trebuie să continuăm să promovăm împreună fluxul de idei, produse și servicii care să se desfășoare cât mai liber posibil. La uh, ultimul summit USUA uh, care a avut loc în noiembrie 2011 au fost confirmate exact aceste intenții și președinția daneză va uh, accentua oportunitățile necesare pentru a extinde cooperarea pe această bază. Și aici mă refer la mobilitate electronică și uh, sănătate electronică. După cum am menționat la începutul intervenției, este important ca Uniunea Europeană să nu uite cât de important este să privim dincolo de țărmurile noastre. Nu trebuie să uităm care ne sunt responsabilitățile care ne revin în ceea ce privește echitatea în comerțul global. De aceea trebuie să ne axăm pe eh, comerț, pe dezvoltare, să ajutăm țările în curs de dezvoltare, mai ales pe cele mai sărace și pe cele mai vulnerabile, pentru a fi mai bine integrate și pentru a crea creștere economică durabilă și pentru a reduce sărăcia. În cadrul Uniunii Europene este extrem de important ca politicile comerciale și de dezvoltare să se sprijine reciproc și uh, să vină una în completarea alteia. Comerțul este o parte importantă, integrală a dezvoltării, care contribuie la dezvoltarea de noi piețe și de creștere economică durabilă, promovând în același timp pacea, securitatea și o societate mai deschisă. Președinția daneză se va axa pe comunicarea Comisiei referitoare la comerț și investiții pentru dezvoltare și pe negocierile pentru un nou regulament SPG. Structura finală a acestor două instrumente extrem de importante, va fi un semnal transmis întregii lumi cu privire la rolul constant al Uniunii Europene în comerț și dezvoltare. Comunicarea va fi importantă pentru stabilirea priorităților corecte și pentru abordarea dată comerțului și dezvoltării pentru următoarea decadă. În consecință, intenția noastră este să adoptăm în primăvară concluziile Consiliului. Sistemul SPG joacă un rol important ca principalul instrument comercial european pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare. Această revizuire ne va permite să îmbunătățim sistemul și să subliniem rolul constant de lider al Uniunii Europene în comerț și dezvoltare. Prin urmare, așteptăm cu nerăbdare o strânsă cooperare cu INTA și vom face tot ce ne stă în putință pentru a promova împreună acest dosar cum am promis, acum am să mă axez pe un domeniu important, schimbări climatice și modul în care comerțul poate să contribuie la controlarea acestora. Un subiect foarte drag mie. Creșterea și dezvoltarea ecologică reprezintă o temă importantă uh, care a fost discutată la momentul în care ne-am format echipa. Este nevoie de noi soluții, astfel încât să ne grupăm produsele, serviciile și know-how-ul și să putem utiliza surse de energie la nivel global. Mai mult, considerăm că acest lucru va contribui și la creștere și Uh, formarea de noi locuri de muncă în Uniunea Europeană. Discuții care au avut loc până acum cu privire la liberalizarea comerțului și la uh, agenda Doha uh, au fost oarecum blocate datorită conflictului între țările industrializate și țările emergente. Acestea din urmă au oarecare suspiciuni cu privire la intențiile țărilor industrializate și dorim să promovăm noi inițiative cu privire la liberalizarea comerțului în produse ecologice. Uh, există o serie de soluții multiple, cu abordare multiplă. Includerea liberalizării comerțului în bunuri și produse ecologice, în acordurile de liber schimb și posibil și în acorduri plurilaterale. De asemenea, există și alte posibilități de promovare a liberalizării comerțului, inclusiv propunerea din partea ICTST, un think tank din Geneva, referitor la un acord privind comerțul durabil. Orice inițiativă trebuie însă să respecte normele OMC și este important că țările în curs de dezvoltare să fie incluse în acest uh, context și să li se ofere sprijin în procesul de aliniere la o economie mai verde. Așa aș aprecia foarte mult contribuțiile acestei comisii cu privire la posibilitățile pe care le identifică în acest sens. Și înainte de a încheia, foarte scurt, câteva dintre aspectele juridice importante și acordurile comerciale care se regăsesc pe agenda noastră comună. Parlamentul European va avea ultimul cuvânt cu privire la acta pe durata președinției daneze. Acta este un acord important în abordarea problemei globale a bunurilor contrafăcute și este o plusvaloare relevantă în comparație cu uh, aranjamentele internaționale existente privind drepturile de proprietate intelectuală. Sper că dumneavoastră și Parlamentul în, întregul, în întregime vor uh, sprijini acest acord. În ceea ce privește agenda noastră comună, avem și propunerile Omnibus, și anume adaptarea regulamentului politicilor comerciale UE la uh, schimbările aduse de tratatul de la Lisabona. În următoarele luni intenționam să obținem un mandat din partea Consiliului pentru a iniția acest trialog. Considerăm că există bune perspective de succes, um, succesul ca împreună cu membrii Parlamentului să finalizăm uh, dosarul Omnibus 1 și să trecem la dosarul Omnibus 2 în care să ajungem cât mai departe posibil în spiritul cooperării. Propunerea pentru blocajul original pentru ce, anumite produse importate a fost deja, este deja în discuție de o câțiva ani. După cum știți, există un blocaj la nivelul Consiliului. Însă, sprijinul Parlamentului pentru propunerea Comisiei cu privire la un regulament privind marcajul original a relansat discuțiile în Consiliu și noi vom începe să evaluăm posibilitățile pentru introducerea unui sistem facultativ. Acordul comercial pluripartit cu Columbia și Peru este uh, important pentru toțile, toate părțile participante în contextul actual și sperăm să terminăm uh, lucrările aici până în primăvară pentru a consolida evoluțiile obținute în domeniul drepturilor omului care s-au înregistrat în ultimii ani în Colombia. De asemenea, suntem de acord cu Parlamentul European cu privire la încălcarea continuă a drepturilor omului și a asasinatelor politice trebuie să continuăm să urmărim situația îndeaproape. Clauza de suspendare uh, privind drepturile omului și mecanismul de capitolului de dezvoltare durabilă din acordul de liber schimb sunt esențiale în negocierea acestui acord. Acestea nu trebuie să fie subestimate. Sunt uh, un instrument extrem de influent. Și aștept uh, să avem uh, discuții și să cooperăm pe acest subiect. Aș vrea de asemenea să menționez acordul cu Canada și acordul Element Scrim cu Singapore. Dorim să ajungem la un acord final în ceea ce privește negocierile pe aceste dosare și, de asemenea, urmărim să semnăm acordul UE-America Centrală sub președinția daneză. După cum vedeți, ne așteaptă foarte multe în următoarele șase luni și de altfel, există o serie de dosare pe care nici nu am putut să le menționez astăzi aici. Haideți, prin urmare, să ne suflecăm mânecile și să trecem la muncă. În calitate de președinte a Consiliului, sunt deschisă și aștept să colaborăm în cât mai eficient în următoarele șase luni. Mulțumesc! Thank you, Minister, for this extensive... Mulțumesc, uh, doamnă ministru, pentru această prezentare pe larg a poziției uh, președinției daneze vis-a-vis -vis de politica în acest domeniu, inclusiv uh, dosarele în curs de desfășurare, care ne vor interesa și pe noi în următoarea perioadă. După cum am anunțat, vom avea două runde de întrebări și răspunsuri și începem prima rundă cu coordonatorii, adică reprezentanții grupurilor politice în uh, Comisia INTA și pentru că nu avem tot timpul din lume, am hotărât să limităm timpul întrebărilor. O să, o să încep cu coordonatorului grupului PP, Daniel Caspari. Vă mulțumesc foarte mult pentru introducerea dumneavoastră, pentru expunerea dumneavoastră, doamnă ministru, și vreau să subliniez că sunt absolut de acord cu foarte multe din afirmațiile făcute de dumneavoastră. Totuși aș dori să mă abordez patru teme mai importante. Una dintre ele, de fapt, nu a fost abordată de către dumneavoastră. Este vorba de relațiile transatlantice. Relațiile transatlantice merg din fericire foarte bine, dar cred că prin ameliorări uh, pe aici, pe acolo, am putea într-adevăr să obținem câte ceva pentru uh, colaborarea în acest uh, domeniu. Parlamentul European a făcut uh, eforturi pentru a iniția un dialog pe tema creștere și crearea locurilor de muncă, însă cred că această inițiativă, așa cum s-a mai întâmplat și cu multe inițiative transatlantice nu a dat roade și aș vrea foarte mult să vă rog să vă puneți această temă pe agenda pentru ca să putem să avansăm și poate să ne mai spuneți câte ceva despre acest subiect. Ați mai vorbit și despre Japonia. Parlamentul European anul trecut a avut o rezoluție în acest domeniu. Ne dorim ca înainte să începem negocierile să facem să vedem mai întâi uh, câțiva pași din partea japonezilor. Negociem cu ei despre barierele non-tarifare de câțiva ani și n-am văzut niciun progres uh, în ultima vreme și anul trecut, de exemplu, după reuniunea de la Geneva, din păcate, din nou nu am putut înregistra prog- progrese. Însă, din câte am înțeles, uh, japonezii știu foarte bine ce vor de la noi, dar sunt destul de neflexibili în ceea ce privește dorințele noastre. V-aș fi de aceea foarte recunoscător dacă ați putea ține cont de rezoluția Parlamentului, de hotărârea Parlamentului și dacă am putea începe negocierile după, pe acest punct de plecare dacă japonezii arată că doresc să facă și ei primii pași și nu numai să facă retorică, ci și să facă acțiuni. Același lucru pentru a intra și la al treilea subiect pe care vreau să-l abordez. Cred că toată lumea își dorește ca acest acord să fie încheiat cât mai repede, însă eu mă îngrijoresc foarte tare cu privire la excepțiile, pentru că se știe că s-au cerut foarte multe excepții, mai ales în domeniul construcțiilor auto și uh, construcțiilor de utilaje. Cred că aceste excepții duc la o problemă, o problemă în legătură cu acest acord care nu poate fi acceptat așa ca atare. Cred că nu trebuie să fim de acord cu orice formă de acord, de acord comercial Uh, făcând astfel de compromisuri. Mi-a plăcut foarte mult de asemenea ce ați spune pe tema comerț, pe tema schimbărilor climatice. Salut uh, faptul că aveți o abordare pozitivă și că nu ne ascundem uh, în spatele așa numitelor border tax adjustments și că putem într-adevăr să avem o abordare directă și pozitivă, după cum spuneam. Întrebarea este cum putem apoi să punem în aplicare ceea ce spunem, ce sunt bunurile ecologice, cum putem să împăcăm aceste bunuri cu obiectivele OMC, dar mi se pare foarte bine în orice caz să avem o orientare pozitivă și nu una în retragere. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și vă urez mult succes la toate temele pe care vi le-ați propus ca fiind priorități. Mulțumesc! Thank you. And now Bernd Lange. Mulțumim. Urmează domnul Lange, coordonatorul socialiștilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Și eu sunt de părere că abordarea dumneavoastră este în foarte multe domenii pozitivă și aceasta reflectă discuțiile pe care le-am purtat și noi în Parlament. Aș dori să mă refer mai de aproape la Patrick fapt, comerțul trebuie să contribuie la crearea de locuri de muncă în Europa. Cred că această premiză ar trebui să fie prioritară tot timpul când se fac negocieri uh, în Uniunea Europeană pe tema comerțului. Cred că câteodată trebuie să înțelegem că aceasta este scopul nostru principal, să creăm locuri de muncă în Europa. Și atunci imediat ne punem problema Japoniei. Ați vorbit pozitiv despre perspectivele economice cu Japonia și despre acordul comercial posibil. Există foarte multe obstacole non-tarifare de exemplu, piața Japoniei este mult mai mică decât este piața pentru produsele japoneze în Europa. Deci aș vrea să vă întreb care este plasa de siguranță pe care o avem că după semnarea unui acord cu Japonia se mai pune problema locurilor de muncă în Europa. Știm că cu Corea au existat semne clare că există bariere non-tarifare. În al doilea rând, Doha nu ați uh, numit-o ca prioritate pentru că mi se pare corect să fi făcut așa, pentru că este în continuare în acțiune. Însă nu este mai sincer oare să spunem că, având în vedere comportamentul unor țări mari în care nu se mai mișcă nimic, nu ar trebui să începem oare acorduri bilaterale și regionale mai multe? În al treilea rând, întrebarea cu privire la Columbia. În următorul semestru se va discuta acest subiect în Parlament. Pe mine mă îngrijorează faptul că vântul pozitiv care bate de ceva vreme în Columbia se simte, dar nu destul pentru a combate toate încălcările la adresa drepturilor omului din această țară. Cred că acest vânt pozitiv nu este încă stabilizat și bănuiesc că nu va fi nici dacă încheiem acest acord. Care sunt măsurile pe care putem să le luăm atunci pentru a ne asigura că implementarea acordului va duce la o îmbunătățire considerabilă a drepturilor lucrătorilor în Columbia și la o limitare a violenței în general. Se poate să avem eventual un plan de acțiune suplimentar Spun aceasta mai ales pentru că și Consiliul a spus că nu este vorba de un acord UE, ci de un acord mixt, astfel încât Consiliul trebuie să ratifice cu fiecare stat membru așadar acest acord. Dacă ar fi să constatăm încălcarea unui drept Uh, sau drepturilor omului și am vrea să încheiem, să închidem acest acord, să-l anulăm, atunci ar trebui de asemenea o ratificare din partea tuturor statelor membre, ceea ce mi se pare foarte nerealist. Domnul președinte îmi dă deja semnul că trebuie să mă opresc, deci mă opresc. Mulțumesc. Thank you. Uh, <clears throat> now... Mulțumesc, spune președintele. Urmează Martin Caza, coordonatorul grupului ALDE. съм тук, да. Също искам да поздравя... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să o felicit pe doamna ministru pentru prezentarea excepțional de cuprinzătoare și de interesantă, prezentarea uh, intențiilor președinției daneze și în numele grupului nostru îi doresc uh, mult succes. Vreau și eu să fac referire la trei probleme care ne interesează pe noi. Eu sunt raportor pentru relațiile cu Japonia și aș dori să vă atrag atenția asupra așteptărilor noastre pentru exercițiul care este acum în curs de desfășurare și care se va baza foarte mult pe uh, viziunea clară, atât pentru noi cât și pentru Japonia, a uh, ceea ce se așteaptă de la acest exercițiu al negocierilor cu Japonia. Pentru că dacă așteptările nu sunt suficient de ambițioase și rezultatele nu sunt suficient de mulțumitoare, trebuie să ne întrebăm dacă ne va influența decizia de a începe sau nu negocierile de semnare a unui acord de liber schimb. Există încă uh, diferențe de opinie cu privire la această chestiune. Apoi, a doua întrebare. În uh, documentul scris pe care l-am uh, primit, vedem că Statele Unite nu se numără printre prioritățile dumneavoastră, dar am înțeles că vă bazați pe contactele noastre intense cu Statele Unite ale Americii și că s-a stabilit un grup de lucru la nivel înalt pentru uh, a scoate în evidență uh, posibilitățile unei cooperări bilaterale cu Statele Unite, inclusiv uh, semnarii unui acord de liber schimb în cele din urmă. Considerați că în timpul președinției dumneavoastră ar fi posibil să începem negocierile pentru acest acord? Și a treia întrebare se referă, desigur, la runda de negocieri de la Doha. Evident că ne așteptăm ca or, fiecare președinție să taie nodul gordian al uh, rundei de la Doha și să vedem în sfârșit luminița de la capătul tunelului, astfel încât ne așteptăm ca și președinția daneză să-și aducă contribuția la acest subiect. Ați menționat câteva direcții în care doriți să vă îndreptați, dar puteți să faceți niște precizări mai clare cu privire la așteptările dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest subiect? Credeți că putem semna acorduri pe diverse sectoare? Uh, ar fi acest lucru o așteptare realistă? Ne puteți spune mai mult în acest sens? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, Martin. Urmează Ianic Jado din partea versilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei ministru. Felicitări pentru numirea în funcție și pentru președinția uh, de care veți ocupa. Aveți o uh, agendă ambițioasă. aveți uh, o mulțime de idei de uh, semnare de acorduri de liber schimb, la fel ca și domnul comisar de Guc când vine să discute cu noi și această idee a liberului schimb apare într-una. Eu cred că ar trebui plecând de la acest lucru, să ne întrebăm și despre realitatea crizei pe care o traversăm în prezent. Domnul Lange vorbea despre uh, problema ocupării uh, forței de muncă. Există în uh, țările noastre dezbaterea permanentă vis-a-vis -vis de reindustrializare și delocalizare și această problemă a acordurilor de liber schimb este una extrem de dificilă la nivel european pentru că nu există o politică industrială comună și nu știm uh, ce economie vrem pentru al secolului al XXI-lea și suntem pe cale să o definim prin acorduri succesive de liber schimb. La fiecare nou acord există sectoare care câștigă, există sectoare care pierd și ne definim economia prin predefinire și nu printr-o construcție pozitivă. De aceea aș vrea să știu dacă președinția daneză are această voință de a găsi o coerență cel puțin între ceea ce vrem de la politica agricolă comună, de la politica, agrico- uh, politica comună pentru pescuit și de la politica industrială și, în sfârșit, comercială. Ați menționat lumea arabă și este adevărat că uh, avem acolo o oportunitate incredibilă, dată fiind uh, primăvara arabă și procesele de democratizare de acolo. În ultima perioadă ne-a fost destul de greu să împingem um, în, spre uh, regionalizare în problema în zona lumii arabe, mai ales în uh, Maghreb, de exemplu. Întrebarea mea este dacă aveți intenția să uh, creați acorduri uh, bilaterale cu statele din sudul Mediteranei sau uh, acest demers se articulează cu ideea uh, perspectivei unei integrări regionale în sudul Mediteranei pe care ne dorim cu toții. Ați menționat și problema um, climei. Nu o să vă uh, contrazic pentru că aveți dreptate, dar când semnăm acorduri de liber schimb cu anumite state din Sud, rezultatul este defrișarea. Nu este lupta împotriva schimbărilor climatice, ci defrișarea sau un tip de agricultură foarte industrializată care participă la defrișare. Dacă încheiem un acord de liber schimb cu China, și toată lumea știe aici că uh, China are avantaje uh, competitive și din cauza dumpingului ecologic, fiscal, uh, drepturile omului și așa mai departe. Dacă semnăm mâine un acord de liber schimb, nu va mai exista în Europa nicio întreprindere de um, producție fotovoltaică. Toate produsele vor veni din China și atunci cum să facem să gestionăm această îmbinare a dorinței dumneavoastră de a dezvolta schimburile și faptul că astăzi liberalizarea poate duce exact la efectul invers al luptei împotriva um, schimbărilor climatice uh, de reindustrializare a Europei și faptul că luptăm totodată pentru dezvoltare în țările din Sud. Și un ultim cuvânt cu privire la Canada și încheia. Este un exemplu perfect. Europa este asociată într-o luptă împotriva Canadei pentru suprimarea uh, Ontario Green Energy Act. În Ontario există această voință să spunem să facem energie curată și să favorizăm în achizițiile noastre publice, întreprinderile locale. Europa combate acest lucru și, în același cadru, Canada, care vrea să iasă din uh, protocolul din Kyoto, este recompensată prin un acord de liber schimb cu Europa sau poate chiar o să le vindem uh, și uh, nisipurile bituminoase. Deci, iată un dezacord uh, complet între lupta împotriva schimbărilor climatice, ocuparea forței de muncă în Europa și liberul schimb. Mulțumesc! ECR, whose coordinate is Robert Sturdy, but... Uh, din partea uh, celor de la ECR, Robert Sturdy a trebuit să plece, așa că va vorbi colegul uh, său în locul lui. Mulțumesc. Um, I was interested in you pointing out that Mulțumesc uh, pentru prezentare. Uh, am fost, uh, m-a interesat mi s-a părut foarte interesant ceea ce a spus vis-a-vis -vis de cea mai grea sarcină pe care o are Comisia INTA. Uh, Membrii grupului ECR au fost uh, în Columbia în vizită anul trecut la domnul președinte Santos și l-am întrebat direct care este problema cu drepturile omului, iar răspunsul său uh, a fost destul de convingător. Ce mă îngrijorează pe mine este că e vorba de comerț aici, nu e acord politic și există căi mai bune de discutare a acestor probleme. Și tot mai mult în Comisia uh, de pentru comerț, uh, avem senzația că acordurile de comerț sunt uh, tot mai uh, corupte și tot mai transformate în acorduri politice. În Columbia nu ne ocupăm de o națiune micuță, ci de o țară cu 46 de milioane de oameni, ca și Ucraina, o creștere de 6% totodată și probabil și a treia cea mai mare națiune um, latinoamericană. La fel, e un lider și în ceea ce privește uh, Civics, un alt grup de țări cum este BRIC. Deci este un actor important și este important să nu fim, să nu ne lăsăm împiedicați de uh, probleme, nu spun că nu este o problemă gravă drepturile omului, dar totuși trebuie să ținem seama uh, de rolul nostru, pentru că aici e vorba de comerț. și este important pentru noi toți, fiindcă luptăm pentru locuri de muncă și fiecare economie a Uniunii Europene este supusă unei presiuni. Deci haideți să ne întoarcem la comerț, să nu ne lăsăm uh, derutați de chestiuni care țin de alte sectoare. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Urmează uh, coordonatorul GUE, Helmut Roth. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, doamnă ministru. Mă bucur foarte mult că putem să continuăm colaborarea din trecut acum într-o nouă funcție a dumneavoastră. Ocuparea, dezvoltarea economică, locurile de muncă în general, schimbările climatice, toate aceste puncte au fost abordate, dar cred că mai ales în relațiile comerciale se știe că este nevoie de un schimb economic care acum se pune la îndoială. Aș vrea să vă explicitez ce vreau să spun. Sunt trei aspecte care mi se pare întotdeauna foarte importante. Cooperarea comercială multilaterală, da sau nu? Aceasta fiind provocarea foarte mare cu care ne confruntăm, la care se adaugă și sau nu și acordul bilateral sau acorduri regionale. Știm că dacă vorbim despre comerț ca mijloc pentru dezvoltarea economică și pentru crearea de locuri de muncă în țările partenere cu noi care sunt într-un acord comercial, trebuie întotdeauna să încercăm să vedem lucrurile în acest context comun. Pe mine m-ar interesa așadar dacă președinția daneză, și așa cred eu că am înțeles din introducerea dumneavoastră, dorește cu adevărat să îmbunătățească relația dintre Parlament și Consiliu și să le considere ca instituții cu drepturi egale și în domeniul comerțului. Pentru că în trecut am auzit aceste cuvinte foarte frumoase, dar atunci când a fost vorba de pneul lor în aplicare, am avut într-adevăr mai multe dubii. Sper ca președinția daneză să ia rolul Parlamentului în serios ca partener egal în cooperarea pe materie comercială. În al doilea rând, vorbim despre foarte multe aspecte care țin de globalizare. De aceea, comerțul este acceptarea gândirii, mentalității și uh, intereselor partenerului tău comercial. Deci dacă discutăm despre acorduri bilaterale sau regionale, comerciale, este foarte important să ne gândim care este interesul în locul respectiv. Mă gândesc aici la China, India, Japonia sau Brazilia, țările BRIC, sau alte economii emergente care astăzi sunt parteneri egali, cu drepturi egale. Uniunea Europeană trebuie să ia la acest lucru la cunoștință și trebuie, deci, să își gestioneze cooperarea cu ei după acest parametru. Mi se pare important, deci, să vedem lucrurile în acest context, iar apoi să vedem care sunt interesele țărilor acestora și, după aceea, în acordurile comerciale care se încheie sau în prioritățile Consiliului în domeniul comercial, să se țină cont de prioritățile și interesele acelor țări. Noi, ca Parlament European, am avut foarte multe rapoarte din proprie inițiativă. Vă amintesc SAIFI, vă amintesc de raportul de ZIR, JADO, care afecția, se legau de aspecte pe care le discutăm acum în detaliu și acolo s-a văzut că ne-am pus problema cum vrem să aplicăm strategia comercială 2020 în interesul oamenilor din Uniunea Europeană. Și în final, dacă îmi permiteți, domnule președinte, foarte pe scurt, o singură întrebare. Avem uh, un proiect uh, Saisuni ITT în care trebuie să ne gândim cum putem să îmbinăm aspectele de dezvoltare socială, climatică și un contract între generații. Vreau să știu dacă președinția daneză este gata să facă pași considerabili în această direcție la astfel de proiecte de referință. Vă mulțumesc! Thank you. Please try and stick to the time limit because otherwise I'm not... Mulțumesc, vă rog să respectați timpul de vorbire pentru că altfel nu pot să fiu corect față de ceilalți. Pentru ca să încheiem această runde, în numele EFD dau cuvântul acum domnului Hartmus. Mulțumesc, domnule, doamnă ministru, la sfârșitul prezentării dumneavoastră foarte impresionante ați spus că doriți să încheiem un acord comercial cu Canada, să-l finalizăm. În calitate de membru într-un grup politic care, și într-o, de fapt, reprezentant al unei țări care a avut un acord cu Canada din 1975, vă înțeleg îngrijorarea și rezervele, pentru că acordul cu Canada a fost uh, blocat din două motive din cauza șisturilor bituminoase și a focilor. Acesta nu este un uh, loc în care să putem discuta, bineînțeles, aceste îngrijorări uh, specifice ale unor colegi. Am avut alte ocazii cu care am putut face acest lucru, însă având în vedere elocvența lui Jad, domnului Jadot, mă gândesc că acestea sunt chestiuni politice care țin de o agendă politică deci eu am trei întrebări pe care aș vrea să vi le adresez și sunt de o săptămână, de o propoziție, îmi cer scuze. Care este viziunea dumneavoastră despre politizarea politicii comerciale? Susțineți politizarea um, politicii comerciale sau sunteți împotriva ei? Uh, vom vedea mai multă sau mai puțină politizare a politicii comerciale în timpul președinției dumneavoastră? Care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc! And this closes. Mulțumesc, aceasta încheie și prima rundă de întrebări. Permiteți-mi să vă amintesc că mai avem o a doua rundă de întrebări după aceea și avem deja nu mai mult, nu mai puțin de șase cereri de luare de cuvânt pentru următoarea rundă. Deci vă dau cuvântul acum, mai bine, pentru ca să răspundeți la prima rundă din partea coordonatorilor grupurilor. Și trebuie să vă rog și pe dumneavoastră să nu depășiți 8 minute în răspunsul dumneavoastră. That could be extended to 10, not more. And if I smile. Și puteți eventual depăși cu două minute, dar poate dacă zâmbesc îmi dați 12 minute. Bine, voi începe de la început și sper să răspund la toate întrebările. O să încep cu întrebarea din partea PP, din partea domnului Caspari. În primul rând, în legătură cu relațiile transatlantice, spuneam deja în discursul meu introductiv, foarte pe scurt, e adevărat, că există o analiză în momentul de față în care noi vrem să vedem care va fi rezultatul, uh, concluzia. Știu că este important să tragi concluzii doar știind direcția în care te duci. Acesta a fost un pas înainte. În noiembrie 2011, Uniunea Europeană și SUA au decis să intensifice colaborarea lor și Sperăm ca să gândim la fel de pozitiv și în timpul președinției daneze și pentru ca să facem progrese cât mai multe. În legătură cu Japonia, știu că s-au făcut concesii foarte mari la Geneva, când Japonia, de fapt, a fost de acord cu, revizio- cu revizuirea uh, unor prevederi din domeniul comercial, nimeni nu a spus că se va putea obliga se va putea rectifica așadar participarea Japoniei în ceea ce privește parteneriatul global. Se pare însă că Japonia este de- interesată să, se desch- să își deschidă porțile către acordurile de liber schimb, însă trebuie să fim optimiști și am constatat că, într-adevăr, Japonia a făcut uh, progrese în acest sens. Însă știu că s-au făcut foarte multe concesii în ultimii ani. Am constatat și că un uh, raportor din Parlamentul European a făcut, uh, a redactat o rezoluție pe tema Japoniei și cred că putem uh, face totuși progrese. În ceea ce privește India și acordul de liber schimb cu India, cred că suntem de acord că este unul dificil. Dar este important atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru India că dacă Uniunea Europeană dorește să crească și dacă dorește să iasă din criza economică, trebuie să se uite și către piețele emergente și India este o piață emergentă cu o creștere foarte rapidă. Știu că unii dintre noi în această sală și-ar dori o creștere la fel de rapidă în statele noastre membre pe care o registrează aceste țări uh, emergente, cum ar fi India. Noi sperăm că se va putea așa ceva pentru că aceasta va însemna automat locuri de muncă în Europa și avem nevoie de această valoare în Europa. Mă bucur că, vă, că sunteți de acord cu combinația între comerț și mediu și sunt de acord că vom avea de uh, colaborat pe această temă. Peter Lange a spus a pus o întrebare cu privire la Japonia, dar cred că am răspuns deja în parte la ea, în uh, ceea ce privește Doha. Da, sunt lacune în acest acord. Trebuie să nu uităm însă că Rusia s-a adăugat OMC-ului în decembrie și uh, vedeți că acordurile multilaterale în continuare mai sunt actuale. Cred că parteneriatul Rusiei arată cât de important este să avem un sistem uh, care se bazează pe reguli. Deci, chiar dacă nu s-a finalizat această rundă. Vom vedea totuși nevoia în continuare de a uh, continua și pe calea acordurilor multilaterale. Este evident că Uniunea Europeană va susține și aspectele cum ar fi paragraful aliniatul 47 din acordul de la Doha, din runda de la Doha, dar dacă nu se va putea, vom continua. Știu că Mulți membrii din Parlamentul European sunt îngrijorați de Columbia. Este însă impresionant să vedem ce progrese s-au făcut în Columbia. Și în continuare, da, suntem confruntați cu provocări. Putem vorbi, poate, de cum am putea face progrese. Am ascultat uh, sugestia noastră despre un plan de acțiune. Mai există alte căi pe care le-am putea explora. Întotdeauna este interesant, important însă să facem această mișcare. În legătură cu domnul Cazac, sunt de acord cu raportul, uh, cu ceea ce a spus despre Japonia. Mă bucur că vom finaliza însă un proces în martie. Nu știm ce se va întâmpla însă ne uităm uh, cu atenție la ceea ce se întâmplă în Japonia, mai ales după reuniunea de la Geneva. În legătură cu SUA sunt de acord, da, cred că e important să facem progrese, să vedem ce se întâmplă cu analiza pe care am făcut-o, dar totuși este economia cea mai puternică din lume și în continuare investește, deci creșterea și locurile de muncă sunt o prioritate, după cum ziceam înainte, și pentru cetățenii europeni, dar și pentru politicieni care simt o presiune din partea opiniei publice. Sunt de acord uh, cu dumneavoastră și în ceea ce a spus uh, despre Doha. Domnul Jado, mă bucur că considerați că programul nostru este ambițios. E important să fii ambițios, cred, în timp de criză, altfel rămâi și bați pasul, pasul pe loc. Este important însă atunci când vorbim despre creșterea economică să vorbim și despre creșterea economică într-un mediu ecologic. Trebuie să subliniem importanța de a face progrese în domeniul schimbărilor climatice, acordurilor de liber schimb, poate în domeniul energiei, sub președinție daneză, pentru că noi vedem un potențial de creștere și dintr-o perspectivă ecologică. Și următorul uh, subiect, primăvara arabă, mă scuzați, dar mă grăbesc foarte tare, deci cu primăvara arabă cred că este o oportunitate unică pe care o avem și pe care trebuie să o folosim. Consiliul a subliniat întotdeauna că trebuie să deschidem uh, acorduri, zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu țările care au trecut printr-o revoluție, uh, țările arabe, să vedem care va fi atmosfera, dar eu cred că este important să arătăm că vrem să susținem în continuare progresul pe care îl fac aceste țări, care trebuie să simtă la rândul lor că au ocazia să crească în această regiune din care fac parte și un fel de a face acest lucru este prin zone de liber schimb. Trebuie să nu uităm că avem uh, și state membre din sudul Europei care de asemenea sunt confruntate cu criza economică. Unele țări au uh, o rată a șomajului de 40% la tineri și trebuie deci să găsim un echilibru între aceste două uh, probleme. David Campbell m-a întrebat de Columbia. Înțeleg îngrijorarea cu privire la comerțul care ar putea fi uh, luat ostatec în discuția despre un acord de liber schimb. Dar trebuie să vă spun că este nevoie de coerență în politicile Uniunii Europene, este de aceea nevoie să ținem cont și de drepturile omului. Cred că am ajuns însă la un echilibru foarte bun uh, în acordul uh, pe, de liber schimb cu Columbia, pentru că avem uh, instrumente destul de puternice care să ne asigure că se fac pași în direcția care trebuie în ceea ce privește drepturile omului și că există și posibilitatea de a suspenda acordul de liber schimb dacă vedem uh, încălcări ale drepturilor și acum de aceea cred că putem să avansăm în acest context. Helmut Schulz Acum, în legătură cu um, acordurile de liber schimb, m-ați întrebat. Face parte de asemenea din um, strategia de creștere economică. Într-adevăr, vedem ce s-a întâmplat cu acordul de liber schimb cu Corea, care nu a însemnat în niciun caz o degradare economică în Europa. Noi am avut de câștigat, deși nu este în vigoare acest acord decât de șase luni. E interesant să vezi cum uh, se lărgește prăjitura și sunt de acord că și Consiliul și Parlamentul European sunt parteneri în acordurile de liber schimb. Parlamentul European uh, a fost uh, numit colegislator odată cu tratatul de la Lisabona, trebuie într-adevăr să folosim această ocazie. Vorbeați de asemenea de parteneriate egale, da, de roluri egale. Trebuie să înțelegem că lumea se schimbă și trebuie să punem accentul pe piețele emergente. În continuare trebuie însă să încercăm, atunci când finalizăm un acord de liber schimb cu India, că există totuși o componentă politică în acest acord. Există un dialog politic care merge în paralel cu acordul comercial. William Dartmouth, m-ați întrebat despre acordul de liber schimb cu Canada. Tocmai spuneam înainte că nu cred că vrem o politizare a comerțului. Este important să vedem că politica comercială are însă impact asupra altor politici și dacă nu suntem conștienți de acest impact, suntem naivi, cred eu, când încheiem un acord de liber schimb, trebuie să subliniem și componenta de drepturile omului, așa cum ziceam și de parteneriatul cu India. Acesta este felul în care funcționează Uniunea Europeană. Valoarea principală a Uniunii Europene este tocmai aceasta și anume că avem și alte consecințe în alte domenii. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră la obiect. Să trecem acum la a doua rundă de întrebări. Doamna Muscardini, Schlüter, Fielner, Falba, Rinaldi și Paul Murphy doresc să pună întrebări. Am uitat pe cineva? Nu? Atunci închidem lista vorbitorilor și dau cuvântul Cristianei Muscardini, care este vicepreședinte a acestui uh, comisii din partea PP. I have to limit, sorry, Cristiana. I have to put a stricter limit. Avem uh, o limită mai strictă de timp, așa că vă rog să aveți intervenții de maxim două minute, nu mai mult. Bun, o iau de la început. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei ministru pentru că ne-a prezentat acest calendar foarte compact și foarte important într-un moment așa de important pentru Uniunea Europeană. Ați vorbit cu pasiune și cu entuziasm, lucru care uh, este un plus ați spus că cetățenii europeni se așteaptă să vadă pași înainte făcuți de noi, consumatori adică. Și ați spus pe bună dreptate că trebuie să existe un comerț liber și echitabil. Și de aceea aș vrea să spun câteva cuvinte cu privire la un subiect menționat de dumneavoastră, regulamentul referitor la uh, denumirea de origine pentru produsele din afara Uniunii Europene. Cetățenii au dreptul de a alege informat, fiindcă ei sunt consumatorii și ei trebuie să aibă o voce ascultată de Uniunea Europeană. Și e corect, de asemenea, să avem comerț echitabil, cu regulile clare și egale pentru toată lumea. Trebuie să avem o abordare consecventă. Altfel, până la urmă, să ajungem în dubii hamletiene, să fim sau nu, a fi sau nu coerent. Dacă vrem să fim coerent, trebuie să știm că există această capacitate deja. De aceea, cred eu că, în mod întemeiat, Consiliul, împreună cu Parlamentul, vrea să abordeze această uh, chestiune, o chestiune care deja uh, s-a bucurat de un vot în plen în Parlament, dar aș vrea să avem și discuții neoficiale, să spun, pentru a iniția o, un posibil compromis, compromis care să fie rezonabil, dar care să nu reia în totalitate ceea ce există deja. Mai am multe de spus, dar nu mai am timp, așa că doar o întrebare. Președinția daneză pe care o reprezentați, într-un moment așa de important pentru uh, comerțul internațional. Poate să inițieze un proiect pentru a evita ca mașinile învechite din Europa interzise în Uniunea Europeană pentru că sunt uh, poluante și mă refer la utilaje agricole, uh, să nu fie exportate în alte părți ale lumii? Vă rog. Thank you. Next. Mulțumesc. Următorul pe listă, Domnul Carl Schmitte din partea verzilor. Mulțumesc. Cred că rolul dumneavoastră este, rolul nostru este să găsim uh, o cale de mijloc între ECR și END și între fundamentaliști care doresc să folosească aceste instrumente în, ace- în alt sens. Calea de mijloc ar fi ca acordurile comerciale să nu ne împiedice promovarea uh, standardelor uh, de bunăstare animală și de mediu, de exemplu. Deci nu trebuie să împiedice dezvoltarea unor astfel de politici. De aceea e nevoie uneori de mecanisme de adaptare externă. În ceea ce privește Canada, ați dat un exemplu bun. Ar trebui să poată să ne reducă ei calitatea și standardele de calitate ale combustibilului aș vrea să vă rog să, să vă invit să lucrați pentru creșterea transparenței. Danemarca e bună la asta și aș vrea să ne ajutați pe durata celor șase luni să uh, faceți mecanismele de soluționare a disputelor, a litigiilor mai transparente în OMC. În ceea ce privește acta, s-a menționat aici, e foarte important că dacă evaluați diferitele avize juridice, v-am adus unul de la Parlament, deci dacă le evaluați, cele referitoare la acta și avizul de la Hanovra din partea unor juriști de seamă, trebuie să vă asigurați că nu denaturăm echilibrul dintre drepturile corporațiilor și drepturile și libertățile omului. Există multe clauze de salvgardare în legislația actuală pentru cetățeni, care, odată cu acta, vor fi la latitudinea statelor membre. Ele trebuie să se asigure că sunt aplicate. Deci ce vor, veți cere colegilor dumneavoastră din Consiliu pentru a se asigura că dacă Uniunea nu poate um, include clauze de salvgardare, um, să facă acest lucru statele membre, pentru că acta să nu denatureze lucrurile cum mă tem că se va întâmpla. Acum, Fion din partea PP, domnul Fion din partea PP. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Mă bucur să văd că Danemarca a hotărât să aibă un ministru uh, concret ales special pentru comerț. Asta ne spune că, uh, iată, sunteți din nou angajați în domeniul comerțului. Mă bucur că sunteți aici și poate puteți să transmiteți mai departe acest mesaj în familia europeană, un lucru de apreciat. Două lucruri vreau să menționez. În primul rând, chestiunea care ține de Taiwan. După cum știm cu toții, avem un, o strategie pentru un acord de liber schimb foarte ambițioasă, dar există ceva ce lipsește. Lipsește Taiwanul. Știu că s-ar putea să existe o serie de complicații politice, deși după alegerile prezidențiale din Taiwan o parte dintre aceste complicații au dispărut sau s-au diminuat. Și chiar dacă suntem gata să încheiem un acord de liber schimb complet, trebuie să și nu vom reuși, trebuie să ne gândim la posibile instrumente, de exemplu, acorduri de investiții. Japonia a făcut acest lucru și nu cred că ar trebui să facem mai puțin decât au făcut ei. Deci aș vrea să ne spuneți ce credeți că putem face pentru a facilita schimbul dintre, comercial dintre UE și Taiwan. Și um, ca să adaug la cele spuse de domnul Caspari, um, a cerut uh, idei constructive și dacă ar fi să menționez o idee, un um, exemplu în acest domeniu pe care l-aș menționa, aș spune că acordul privind TIC este o bună idee. Facilitarea liberului schimb în domeniul tehnologiei informatice. Nu asta este un model bun, oare pe care îl putem folosi pentru uh, bunurile ecologice, de exemplu. Mulțumesc. Acum domnul Rinaldi din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim doamnei ministru pentru această prezentare foarte ambițioasă, foarte detaliată. Probabil însă nu este chiar așa de ambițioasă cu privire la Taiwanul. Sunt de acord cu cele spuse de colegul meu. Trebuie făcut ceva pentru a uh, depăși aceste decalaje în politica noastră de liber schimb. Dacă nu un acord complet de liber schimb, cel puțin uh, ceva în acest sens. Nu o să mai reiau toate detaliile. Apoi, în ceea ce privește regulamentul referitor la marcarea, uh, ori, marcajele originale din câte știu eu, este posibil ca fabricanții să își marcheze deja originea produsului pe produsul respectiv. Și aș vrea să constatați ce s-a uh, constatat deja în raportul făcut de doamna Muscardini. E vorba de niște propuneri propunere, o bază minimă, acest regulament să fie obligatoriu doar pentru un număr limitat de produse și cu o clauză de caducitate. Deci ar fi un fel de proiect pilot. Nu cred că ar trebui să demonizăm în totalitate subiectul. Apoi, am o întrebare referitoare la acta. Nu cred că v-ați referit uh, la acta în intervenția dumneavoastră, dacă nu mă înșel. Subiectul este unul foarte relevant pentru Parlament, a fost discutat uh, în mai multe ocazii. Am primit răspunsuri la întrebările noastre, dar totuși uh, opinia publică, grupuri de cetățeni sunt foarte preocupați. Există o serie de state membre care vor semna asta în Japonia săptămâna aceasta și trebuie să verificăm, să vedem ce facem, fiindcă um, e vorba de valori esențiale ale Uniunii Europene și trebuie să ne asigurăm că nu se produc greșeli. Domnul Murphy Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministre. Mă bucur că ați menționat o coerență a politicilor în răspunsurile dumneavoastră, fiindcă e absurd, după părerea mea, să spui că politica și comerțul n-au nicio legătură și că nu există uh, vreo legătură între acestea. Evident, e de ajuns să te uiți în jur să vezi că nu e adevărat și, după părerea mea, important pentru uh, președinția daneză este să uh, se depășească acest decalaj între declarațiile făcute la nivel politic și ce se întâmplă la nivel comercial, unde sunt uh, anumite interese. Și ce s-a întâmplat în Africa ar trebui să ne ofere ocazia pentru a ne rupe de trecut revoluții ale oamenilor împotriva dictatorilor, dar dictatorii respectivi erau totuși sprijiniți de um, părți importante din uh, structura politică europeană, exporturi mari de arme și așa mai departe. Deci există un contrast între această realitate și dorința oamenilor. În ceea ce privește Columbia, uh, este foarte important să se mențină un grad sănătos de scepticism în ceea ce privește declarațiile guvernului cu privire la drepturile omului. Am auzit acest lucru și din partea guvernului Ribe, care în Columbia, la Înalta Curte de Justiție, s-a dovedit a fi greșit. Guvernul lucra cu plutoanele morții din Columbia și au existat multe încărcări ale drepturilor omului între 2000 și 2010. Deci, trebuie să fie făcute verificări independente. Și o ultimă întrebare. Nu știu dacă știți, dar situația din Kazakhstan s-a înrăutățit. În decembrie a fost un masacru al unor protestanți pacifiști. Uh, poliția a deschis focul asupra acestora și apoi opoziția, domnul Kozlov, a fost uh, și el uh, arestat de curând, uh, un alt lider al opoziției și activiști politici, reporteri, um, jurnaliști au fost uh, arestați. Și aș vrea să știu ce părere aveți în acest sens și cum um, merg negocierile referitoare la parteneriatele cu Kazakhstanul. Domnule Murphy, ați vorbit cam repede și mă întreb dacă a putut cineva să transmită mesajul dumneavoastră celor care nu înțeleg sau nu vorbesc limba engleză. Domnul Salva, acum din partea PP-ului. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul ministru, salut cuvintele dumneavoastră referitoare la acordul cu țările din America Centrală, cu Columbia, cu Peru. A fost foarte interesant să auzim aceste lucruri, dar am câteva întrebări în acest sens. Acest gen de acorduri sunt esențiale pentru creșterea în Europa și acest uh, acord este unul dintre aspectele fundamentale ale strategiei. Însă uh, mă preocupă, fiindcă Statele Unite l-au ratificat deja și există multe companii din UE care sunt preocupate de acest lucru, fiindcă asta uh, ne așează pe o poziție defavorizată. Mă preocupă de asemenea discuțiile referitor la drepturile omului. Cred că ar trebui să subliniem cum au evoluat lucrurile în acest domeniu, în Columbia. Cred că trebuie menționat și progresul care a fost înregistrat sunt de acord cu părerea celorlalte grupuri, sigur, dar trebuie să încercăm să găsim și o soluție care să mulțumească pe toată lumea, astfel încât uh, acordul să fie, să înregistreze progrese. Aș vrea deci ca asta să devină o prioritate a președinției, altfel multe companii europene se vor afla în dezavantaj față de cele americane. Mulțumim pentru aceste întrebări. Avem programul uh, președinției daneze și în ceea ce privește capitolul privind comerțul, observ că includerea Parlamentului în uh, negocierile care se vor derula în lumina tratatului de la Lisabona, deci în acest domeniu Parlamentul este inclus pe agenda. Asta este o noutate și nu pot decât să mă bucur Nu că uh, n-am fi dorit să fim acolo, dar dacă dorim să luăm o poziție cu privire la acele negocieri, dorim ca ele să fie luate în considerare de uh, comisie sau cel puțin să ne asculte. Cum se întâmplă și cu poziția Consiliului. Nu dorim, deci, mai mult decât ni se cuvine am observat că acest lucru nu s-a regăsit în intervenția dumneavoastră, dar sunt sigur că președinția daneză nu și-a schimbat uh, opinia. Și atunci o întrebare. Cum intenționați să vă reprezentați acest uh, angajament de a implica Parlamentul în negocierea acordurilor comerciale? Vă rog, aveți cuvântul pentru răspunsuri. Este foarte interesant uh, să fiu aici. Simt că sunt între prieteni și simt că avem un dialog deschis, onest, uh, chiar fermecător pe alocuri. O să încep uh, cu răspunsul pentru doamna Muscardini cu privire la cetățenii europeni. Sunt de acord că cetățenii europeni se așteaptă ca noi să ajutăm la înregistrarea de progrese, de creștere și de locuri de muncă. Am și eu exact aceeași abordare. În ceea ce privește uh, denumirea, marcajele privind denumirea originală, Vom urma îndeaproape orice inițiative din partea Comisiei pentru a veni cu o nouă propunere privind uh, marcajul facultativ. De asemenea, Comisia ne-a informat că regulamentul relevant ar trebui să includă bunurile importate în UE și produsele de pe piața internă. Este dificil să spui cum se vor pozinioa statele membre față de o astfel de propunere, însă este clar că multe state membre au nevoie de noi studii de impact înainte de a își lua noi angajamente. Carl Schröder. Nu cred că e un secret că reprezint un partid ecologist, cred că toată lumea știe asta, dar sunt aici în calitate de reprezentant al președinției Uniunii Europene. Și cred că Uniunea Europeană va beneficia de uh, această conexiune între mediu și comerț. Există un angajament la nivel global pentru chestiunile care țin de schimbările climatice, care trebuie rezolvate și Uniunea Europeană este un partener ambițios în aceste negocieri internaționale. Este un subiect pe care îl promovăm și dacă combinăm asta cu nevoia de a asigura creșterea și locuri de muncă în Europa, cred că am găsit o cale foarte inteligentă de asigurarea viitorului. În ceea ce privește transparența. Sistemul de soluționare a litigiilor în OMC este deja transparent, dar sigur am putea intra în detalii aici nu se află pe lista să spunem, temelor de casă pe care le avem de făcut pe durata celor șase luni, dar am putea intra în detalii. Cu privire la acta, nu sunt în totalitate de acord cu perspectiva uh, prezentată de dumneavoastră. Acta, după părerea mea, va ajuta la um, rezolvarea activ- problemelor care țin de activitățile uh, criminalității organizată pe scară largă. Uh, nu e vorba de libertățile personale sau despre uh, introducerea de bariere în care a liberei circulații este în total consecvență cu achiul european. Acestea fiind spuse, trebuie să ne asigurăm că acest acord nu va limita libertățile civile sau nu va avea un impact negativ asupra consumatorilor. Evident, va fi o discuție cu conotații politice. Domnule Fielner, acum, v-ați referit la Taiwan. Capacitatea noastră, după cum a spus și dumneavoastră, că suntem foarte ambițioși în obiectivele pe care ni le-am propus, deci capacitatea noastră este folosită la maxim, aș spune, în următoarele șase luni și cu speranța de a lansa negocierile cu Japonia pentru un acord de liber schimb, Uh, de a duce lucrurile mai departe cu India, cu Singapore și cu Canada, eu zic că uh, avem suficient de lucru în următoarele șase luni. Domnul Nicola Rinaldi și dumneavoastră v-ați referit la Taiwan, răspunsul l-am dat. În ceea ce privește GEI, cred că deja v-am răspuns și aici. Iar acta s-a regăsit, a fost menționat în prezentarea mea introductivă, m-am referit la asta și acum am și intrat în detalii um, în răspunsul dat colegilor de la ecologiști. Domnul Murray, v-ați referit la coerență. E foarte important să avem coerență în toate politicile europene. E important ca acest lucru să fie garantat, nu doar în diferite sectoare, ci și la nivel transsectorial. Până la urmă, asta înseamnă coerență. Primăvara arabă este o ocazie, pentru o oportunitate pentru întreaga lume și Europa trebuie să o exploateze. Africa de Nord, evident, are probleme și au existat discuții intense referitoare la modul în care va, se va contura viitorul. Și cred că trebuie să uh, exploatăm această ocazie prin aceste acorduri de liber schimb, asigurându-ne că cetățenii din aceste țări beneficiază și ei de uh, oportunitățile economice în urma primăverii arabe. Dar sigur, trebuie să existe un echilibru. În ceea ce privește Kazakhstanul, pot să revin la acest subiect uh, pe viitor, dar deocamdată nu am informații în acest sens. M-am uitat în documentele mele pentru a vedea dacă găsesc ceva repede, dar cred că cel mai bine ar fi dacă aș putea să examinez chestiunea și să revin mai târziu cu detalii. În ceea ce privește Columbia, nu înțeleg exact cum vă cheamă și nu... Domnule Salva, îmi cer scuze, nu am reținut numele dumneavoastră. Mă bucur că ați făcut aceste comentarii cu privire la Columbia. Acordul de liber schimb cu Columbia trebuie abordat și din perspectiva economică, da, pentru că Sigur, trebuie să avem în vedere drepturile omului și există această posibilitate de a-l suspenda, dar discuția cu Columbia se axează pe această chestiune, nu pe părțile economice. Și există avantaje dintr-un acord de liber schimb cu Columbia pentru UE, locuri de muncă noi, creștere în Europa. Vă mulțumesc pentru această intervenție și cred că vom uh, exploata aceste posibilități pe durata președinției pentru a ilustra acest lucru, fiindcă este important să subliniem că acordul de liber schimb se referă totuși și la comerț. Și prietenul meu, domnul președinte, cu privire la implicarea Parlamentului European. Suntem Um, suporter fervenți ai modificărilor aduse de tratatul de la Lisabona cu privire la politica comercială. Parlamentul este acum uh, implicat în procedura legislativă ordinară și a aprobarea acordurilor și Sigur, uh, susținem în totalitate cele scrise în documentul menționat de dumneavoastră. Există un dialog informal cu INTA din partea Comisiei privind negocierea acordurilor comerciale, lucru pe care noi le sprijinim. Este important ca și Consiliul și Comisia să asculte cu mare atenție poziția dumneavoastră. Asta este ultima mea propoziție. A fost o plăcere să ascult toate intervențiile plec de la această întâlnire cu mai multe cunoștințe. Este important să avem acest dialog cu Parlamentul European, fiindcă îmbunătățește calitatea deciziilor luate la nivel european. Vă mulțumesc! Thank you very much indeed. Let me... Mulțumesc frumos! Dați-mi voie să vă felicit, doamnă ministru, și să felicit membrii acestei comisii care au participat la discuții a fost o discuție extrem de benefică pentru noi toți și aștept uh, cu interes continuarea acestei cooperări până la finalul președinției daneze. Vă mulțumesc încă o dată. A fost un moment excelent de democrație parlamentară. Fox, we have to resume our proceedings. Dragi colegi, uh, trebuie să ne continuăm lucrările. Vă rog să fiți atenți. Let's move to item 16. Să trecem la punctul 16. Examinarea proiectului de raport privind o inițiativă cunoscută pentru uh, o, o comerțul promotor al schimbării, strategia comercială și de investiție a Uniunii Europene în sudul bazinului mediteranean în urma revoluțiilor primăverii arabe. Raportorul este Nicolo Rinaldi din partea uh, ALDE. Proiectul de raport e în dosarul dumneavoastră. Am avut foarte multe discuții înainte de prezentarea acestui proiect de raport. Prin urmare, o să dau cuvântul autorului. Nicolo Rinaldi, ai cuvântul Vă rog, spune președintele, cei care părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște ca să pot relua, fără tulburări, lucrările comisiei noastre. Minute, Nicola, să Muito obrigado, Sr. Presidente. De nada. Eh, os meus parabéns para a confirmação da sua presidência nesta comissão. Obrigado. Em vez de parabéns, devia lamentar eu ter... Muito mais, Sr. Presidente și felicitări pentru realegere. Acestea fiind spuse, este important să abordăm acest raport. Am avut o audiere în cadrul căreia ne-am prezentat, am prezentat principalele linii ale raportului, apoi un prim schimb de opinii. Cu ceva timp în urmă, documentul de lucru a fost prezentat și acum am ajuns la raport. Prin urmare, domnule președinte, o să am o intervenție scurtă pentru că raportul, în faza de proiect, reflectă lucrurile care deja de mai multe ori au fost discutate cu colegii. Punctul de plecare este importanța primăverii arabe și consecințele din punct de vedere politic și politico-comercial pentru acțiunea europeană. Considerăm că este important să existe o politică comercială diferențiată față de țările care trec acum prin procese de tranziție democratice foarte dificile. De exemplu, ce se întâmplă de un an deja în această regiune. Este important să valorificăm comunicarea recentă a Comisiei în această privință și din această perspectivă raportul se bazează pe o serie de domenii care includ propuneri ce deja au fost prezentate colegilor. Întâi de toate, sprijinul acordat sau linia mai mult pentru mai mult, more for more, cu o serie de condiții pentru deschiderea piețelor, uh, mai ales extinderea avantajelor comerțului european în aceste țări și angajamentul privind respectarea drepturile omului, politicile sociale și de mediu care trebuie să fie durabile. În al doilea rând, considerăm că este foarte important să existe instrumente adecvate pentru sprijin, pentru credit. Din păcate, în spațiul euromediteranean nu există instituții financiare regionale, cum s-a întâmplat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare după căderea zidului Berlinului, însă cu această bancă și cu Banca Europeană de de investiții, putem să facem eforturi în acest sens. M-am întâlnit cu reprezentanții ambelor bănci și am și discutat despre asta. Considerăm că este important să existe o coordonare și să se abordeze și posibilități de linii de microcredit. BEI s-a dovedit interesată în acest sens. În ceea ce privește crearea de zone de liber schimb, nu am reușit să ajungem la o astfel de zonă în 2011. Am vorbit despre asta în cadrul procesului de la Barcelona dar considerăm că este esențial să reușim să eliminăm barierele non-tarifare cât mai mult posibil pentru țările care trec printr-o tranziție spre democrație și pentru asta e nevoie de intensificarea cooperării tehnice, de un sprijin specific pentru ca acestea să poată să uh, pună în aplicare normele de siguranță pe care le cerem, standardele sanitaro-veterinare pe care le solicităm noi. În același timp, trebuie să se inițieze uh, o măsură pentru țările respective, mă gândesc la Libia în special, care trec, uh, sunt în tranziție către democrație, dar nu fac parte din OMC, lucru care le exclude de la un posibil acord de liber schimb. Apoi avem un capitol foarte important, unde am inclus și comentariile poziției, uh, sprijinul pentru IMM-uri, care reprezintă 70% din locurile de muncă din aceste țări. În mare parte au fost excluse din fluxurile comerciale europene, și mă refer aici la relațiile cu Maghreb și Mașrec, care au fost fluxuri comerciale dirijate către Eh, putem spune oligarhiile economice și comerciale care există în aceste țări, mari investiții, mari companii, eh, pe când ar fi nevoie să intrăm eh, mai profund în țesutul economic și social al acestei țări și liberalizarea politică să fie urmată și de o liberalizare a proceselor de producție și a accesului, fiindcă liberalizarea nu e liberalizare propriu-zisă, vreau să clarific acest lucru unor colegi. Trebuie să existe, deci, un mai bun acces pe piața europeană pentru aceste IMM-uri și um, pentru cooperative, pentru uh, companii artizanale, deci pentru această rețea de antreprenoriat care este foarte activă în aceste țări. Trebuie de asemenea să existe măsuri specifice. Am vorbit și cu comisarul de Guh pentru uh, posibilități pentru IMM-uri să existe o categorie specială de vize care să le permită libera circulație, lucru care nu e posibil în prezent. Nu se pot întâlni cu omologii lor comerciali din țările noastre. Nu pot să participe la uh, licitații publice și uh, trebuie să existe măsuri de credite specifice pentru ei. Insistăm și pe cooperarea economică și integrarea comercială sud-sud prin consolidarea singurei măsuri care funcționează, procesul de la Agadir. 6% doar din importurile din aceste țări provin din țările învecinate și peste 40% vin din țări europene. Prin urmare, întreaga filozofie a integrării sud-sud, procesul de la Barcelona, sunt foarte foarte importante. Deocamdată însă n-au dat prea mari rezultate și credem că prin aceste măsuri specifice am putea să inversăm această tendință. Apoi o serie de propuneri pentru consolidarea contactelor directe, constituirea camerelor de comerț euromediteraneene pe care nu le avem acum, cu excepția celei dintre UE și Israel, posibilitatea de a avea o bază de date și de a avea uh, burse, de a avea întâlniri care să fie respectate. Am vorbit despre programul Erasmus pentru Mediterana cu accentul pus pe tinerii antreprenori și consolidarea rolului delegațiilor comisiei în ceea ce privește competențele comerciale uh, și, așa cum se spune cu date concrete în raportul nostru, aceste schimburi sunt scandalos de insuficiente în comparație cu ceea ce fac țările din Golf, Statele Unite, China, și ar trebui să avem ambiții mult mai ridicate. O serie de aspecte apoi referitoare la Uh, um, regulamentul privind originea pan-mediteraneană. Am inclus uh, ceea ce apare în raportul domnului Menendez del Vale, pe care îl susținem și o să-l votăm mâine, ca să nu votăm suprapuneri. Prin urmare, în acest sens, două aspecte care nu sunt prezentate în proiectul de raport, dar care intenționez să le prezint cu amendamente în acest sens. Și o să mai fie și alte, desigur. Uh, în primul rând, trebuie ca toate statele membre care nu au ratificat încă mandatul să fie invitate să facă acest lucru. Schimbul de mandat la Banca Europeană pentru, Cerceta- pentru Reconstrucție și Dezvoltare, astfel încât IMM-urile din sudul Mediteranei să poată fi sprijinite. Cum am spus, aici sunt niște întârzieri Uh, scandaloase. Din păcate, uh, există 27 de semnături, 27 pro, uh, proceduri de ratificare. Asta este un dezavantaj. Banca este pregătită să treacă la acțiune, dar nu există încă toate ratificările. De fapt, sunt chiar multe state care încă nu au parcurs în totalitate acest proces. Și apoi trebuie să se menționeze în raport, nu se întâmplă deocamdată, sectoarele vulnerabile de populație, femeile, tinerii, care ar trebui să se bucure de o atenție specială. E o coincidență, dar asta se împlinește exact un an de la izbucnirea Revoluției din Egipt. Prin urmare, iată că această discuție uh, devine una simbolică în acest moment. Le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Putem organiza o întâlnire, dacă e posibil, uh, pentru a prezenta o serie de posibile viitoare amendamente comune care să ducă la finalizarea acestui text cu care toată lumea să fie de acord. Mulțumesc! Oh, open. Președintele, mulțumesc frumos, Nicola. Să începem discuțiile, începând, desigur, cu raportorii din umbră. Cristiana Muscardini de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Deja am discutat cu domnul Rinaldi, ne-am întâlnit de mai multe ori și am examinat acest raport, un raport foarte detaliat, pentru că are puncte în care abordează toate elementele sistemului euro-mediteranean. Din păcate, de, multe, de mulți ani acesta a fost ignorat de Europa și de aceea există o serie de probleme care sunt semnalate și care trebuie să fie abordate în mod hotărât. Aș vrea să mă refer la câteva dintre aceste aspecte foarte pe scurt, fiindcă apoi, pe viitor, prin intermediul amendamentelor, putem să aducem adăugiri textului și domnul Rinaldi tocmai a menționat această posibilitate, a vorbi despre acordurile care încă nu sunt finalizate și despre segmentul femeilor și copiilor, de exemplu, tinerilor. Este foarte important ca din raport să reiasă uh, atenție acordată IMM-urilor care nu sunt recunoscute uh, în mod oficial ca parteneri și aceste întreprinderi mici și micro-întreprinderi care lucrează în, care funcționează în aceste state nu sunt recunoscute ca întreprinderi în sensul propriu al cuvântului și nu beneficiază de ajutor pentru dezvoltare. Dar trebuie să se facă legături cu alte um, IMM-uri și micro-întreprinderi care lucrează în Europa și care uh, fac, au activitate ilegală, se creează această piață subterană și astfel dezvoltarea și locurile de muncă sunt subminate. Și trebuie să vedem cum prin intermediul unui control la nivelul instituțiilor se pot îmbunătăți lucrurile aici. Un alt aspect pe care am să mă opresc repede este cel pe care l-a menționat domnul Rinaldi. Trebuie să existe un sistem un sistem axat pe credite, pe liniile de credit pentru aceste micro-întreprinderi și doar așa putem să vedem despre ce este vorba. Trebuie să existe credite pentru întreprinderi micro și mici întreprinderi în zona Mediteranei și asta se includă și Europa. Și cred că așa putem să contribuim la dezvoltarea acestor țări. Mâine vom vota acordul cu Marocul. Cred și repet acest lucru a ena oară, că după invitațiile pe care le-am auzit din partea comisiei, a doamnei ministru și pe care le putem regăsi în diferitele rapoarte în care se vorbește despre cum trebuie să sprijinim aceste țări pentru a se dezvolta, deci cred că nu trebuie să mai existe semne de întrebare cu privire la votul nostru mâine favorabil pentru un acord care va stimula dezvoltarea. Eh, eh, Domnul Mendes, mulțumesc foarte mult. După cum a spus raportorul foarte corect, este a patra oară că discutăm despre această temă și este a patra oară acum că vă pot felicita. Vreau să vorbesc foarte succint. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru că mm, raportorul s-a implicat foarte mult, a ținut cont de asemenea de ce s-a discutat la grupul de lucru. După cum ziceam, foarte pe scurt o să vorbesc. Doamna Muscardini, de fapt, a luat deja mm, cuvântul în mod mm, justificat pe aceleași puncte care ne interesează și pe noi. Cred că, din păcate, nu am putut să răspundem uh, neapărat corect după ce uh, am avut, uh, am fost confruntați cu evenimentele din, primă, din lumea arabă. Este însă sigur că vom ajunge la un compromis în acest dosar. Sunt sigur că vom putea să, conlucră, să găsim o soluție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Stărde, din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitorii mei. Este într-adevăr un raport excelent și cred că uh, scopul lui este acela de a furniza asistență uh, țărilor din primăvara, care au trecut prin primăvara arabă. Și aceasta se potrivește cu obiectivele Comisiei Europene și cu anunțul recent de lansare a acordurilor uh, de liber schimb complexe și cuprinzătoare cu Maroc, Tunisia și alte țări din regiune. Mi s-a părut uh, foarte uimitor un punct pe care l-ați menționat și dumneavoastră. Lipsa de comerț între uh, țările sud mediteraneene, Doar 6% din uh, importurile de acolo vin din alte state din uh, sudul Mediteranei, comparativ cu 40% din Uniunea Europeană. Iată, deci o provocare majoră pentru ei. Și un lucru pe care îl putem introduce în raport, așa cum ați și făcut-o. Prima impresie a fost uh, și este întotdeauna că putem susține raportul dumneavoastră. Există doar câteva puncte minore pe care sunt sigur că le putem discuta. Uh, pe lângă inițiative, este bine să menționăm, cred eu, și faptul că acordul UE-Maroc Maroc, mă scuzați, privind liberalizarea produselor agricole este exact genul de acord pe care trebuie să încercăm să îl semnăm și în continuare. Uniunea Europeană trebuie să evite o politică de tipul universalist, mai ales în această zonă și probabil una din problemele majore este sincronizarea și viteza, lucru de pe care l-ați menționat de asemenea. Mulțumesc frumos! În sfârșit, spune președintele, Paul Murphy, uh, raportor din umbră din partea GUE. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru raportul său. Este unul foarte cuprinzător. Nu sunt uh, de acord cu ideea de bază. Știu că am avut multe discuții în acest sens și câteva puncte cu privire la care am depus uh, amendamente uh, sunt următoarele. Ar fi bine dacă ar apărea o critică mai explicită vis-a-vis de politica trecută a Uniunii Europene și relațiile dintre guvernele europene și Mediterană. Există uh, o critică destul de implicită acolo, dar trebuie să stabilim clar cât de greșit a fost adoptarea, uh, politica adoptată în trecut. pentru că s-a acordat uh, asistență financiară semnificativă acestor dictatori și ministrul italian uh, a instruit uh, gărzile din Libia folosite apoi exclusiv pentru împiedicarea, împiedicarea emigranților să părăsească țara. În al doilea rând, Cred că este foarte dificil să vorbim despre dezvoltare durabilă și lanțul valorilor fără să vorbim uh, de completely unjust debt that was brought on them by the dictators, a large portion of which... Fără să vorbim de numărul atât de mare de decese care a avut loc acolo, atât în Tunisia cât și în Egipt, și ideea ca populația să plătească prețul pentru propria oprimare pe care au suferit-o atât de mulți ani, mi se pare una greșită. Și, în sfârșit, rolul cooperării din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu nu a fost vorba doar de state, ci și de lipsa transparenței uh, companiilor petroliere, de exemplu, care au operat în zonă, în Libia, Tunisia, Maroc, au fost mai multe companii din Uniunea Europeană și niciuna nu a spus clar câți bani plătesc guvernului și câți bani dau în altă parte și așa mai departe. Toate aceste lucruri trebuie publicate. E vorba aici de o slăbiciune a directivei privind uh, transparența. Eu nu sunt uh, de acord cu deschiderea negocierilor privind acordul de liber schimb complex și cuprinzător. Cred că proiectul de platformă de negociere indică faptul că problemele au rămas cam aceleași, uh, achiziții publice, uh, concurență și da, poate că vorbim mai mult de democrație și drepturile omului, dar abordarea fundamentală este cam aceea și nu o putem susține. Mulțumesc. Uh, no other... Președintele, nu văd pe nimeni altcineva care să dorească să intervină, prin urmare vom asculta reprezentantul, pe reprezentanta Comisiei, doamna Sofia Muniaz, Aveți cuvântul. Mulțumesc. O să vorbesc foarte pe scurt. Comisia este de acord cu acest raport. Cred că sunt o serie de elemente pe care suntem de acord, e nevoie de o altă politică comercială. Acesta este mandatul pe care l-am cerut de la Comisie și ne-am concentrat pe țările la care credeam noi că sunt deja mai angajate în procesul democratic. Având în vedere acestea, lansarea negocierilor va depinde însă în procesul pregătitor pe care îl vom începe de-abia în februarie. Deci e vorba de un proces mai întâi înainte de lansarea negocierilor. Suntem de acord de asemenea de, cu includerea barierelor non-tarifare, care acestea sunt un obstacol nu numai în cadrul comerțului în general, ci și în, în în calea comerțului regional. La Agadir, de exemplu, acesta, eh, măsurile care s-au luat nu au fost suficiente. Trebuie, deci, să le implicăm și această, acest instrument. Trebuie să avem o atenție specială acordată eh, IMM-urilor și în ceea ce privește achizițiile, Trebuie de asemenea să ținem cont de acest aspect. Suntem de acord și cu reprezentarea în regiune la delegație. Deci, pe total, suntem de fapt de acord cu raportul și acesta merge în linia politicii pe care vom continua să o implementăm și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc. Atunci se dau cuvântul înapoi uh, domnului Rinaldi pentru comentariile finale draft. Vedeți că a existat sprijin pentru raport. Nu mai sunt multe de acord, mulțume, de spus. Mulțumesc tuturor pentru acord, pentru contribuții, pentru comentariile pozitive. Singurile elemente critice au venit din partea lui Paul Murphy, cu care deja am discutat această poziție. Putem avea un raport întreg de critici cu privire la ce s-a făcut până acum în ceea ce privește politica euro-mediteraneană. Dar am dat dovadă de cinism dacă am vorbit despre sprijin necondiționat pentru dictatori. Am dat dovadă și de indiferență în relațiile noastre comerciale cu acorduri mai mult sau mai puțin standard, cu um, entități cu care avem poziții diferite și n-am reușit cu politica noastră comercială să ajutăm acel sector al economiei sociale, a economiei populare, a IMM-urilor, fiindcă la acestea mă refer, care, așa cum ne spune statistica, reprezintă 70% din locurile de muncă și um, sunt uh, placa portantă, coloana vertebrală a acestor țări. Dar nu cred că are, ne-ar ajuta prea mult să ne acuzăm, să ne autoacuzăm acum. Trebuie să promovăm o politică în favoarea acestor țări care se află pe drumul spre democrație și de aceea vrem să fim pozitivi, proactivi. Și așa cum i-am spus și comisarului de Gucht, um, trebuie să ne asigurăm că această parte cât mai mare din această activitate este integrată în propuneri și devine o realitate concretă. Toată lumea este de acord că trebuie să schimbăm uh, lucrurile față de trecut. Calendar, the deadline for amendment. Mulțumesc. Calendarul pentru depunerea amendamentelor va fi deci 17 um, februarie la ora 12. Trecem acum la punctul 17, sistemul de preferințe tarifare generalizate. SPG, GSP. Raportorul nostru este Christopher Fielner, care a purtat deja discuții extinse cu noi pe această temă în cadrul proiectului de raport. Acum avem ocazia să avem o discuție scurtă pe baza amendamentelor, pentru că avem 180 de amendamente care arată cât de controversat este acest uh, subiect și cât de sensibil este în mai multe aspecte. Aș vrea să-i dau cuvântul acum raportorului și să-i ascultăm uh, opinia despre amendamente și după aceea o să dau cuvântul uh, deputaților. Domnule Fielner, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt într-adevăr foarte multe amendamente, dar când încercăm să le analizăm, așa cum am făcut-o eu în weekend, ne dăm seama de fapt că nu sunt atât de multe, pentru că foarte multe se repetă. E vorba de fapt de 50 de amendamente, dacă ar fi să le punem pe categorii și nu 180. Eu am încercat să le introduc în patru categorii, poate. În primul rând, amendamentele care se referă la țări, apoi amendamente despre produse și e, despre preferințe tarifare, apoi despre clauze de salvgardare și e, o a patra categorie. Dar înainte să discut despre cele patru categorii, aș dori să vă spun că pentru procesul care urmează este bine și important dacă încercăm, în măsura în care se poate, să ne abținem de la așa numitul proces al Consiliului, pentru că Parlamentul European ar trebui să fie o valoare adăugată aici și deci ar trebui să încercăm să luăm această chestiune la un nivel politic mai degrabă decât la un nivel țară la țară. Acesta ar fi un factor cheie, zic eu, de succes. Având în vedere acestea, dacă ar fi să vorbim acum de acoperirea uh, țărilor, există o uh, dorință de, în unele amendamente de a spori acoperirea acoperirea națională și altele care doresc o scădere a acestei acoperiri. E vorba însă de 1% din uh, comerțul mondial. Deci fiecare țară care are 1% din comerțul uh, mondial. De fapt, acestea sunt Indonezia și Thailanda. Motivul de ce numai acestea două, pentru că China are 98 și probabil, la sută și probabil că și India are o proporție foarte mare. Națiunile cu mulți, uh, mulți locuitori sunt cele care, la care ne adresăm cu această cerință. Cum au zis domnul Taylor și domnul Schulz, când încercăm să adaptăm procedurile și spunem că avem nevoie de diversificare, eu înțeleg uh, logica acestor tendințe, însă pentru mine mai important este compatibilitatea cu OMC-ul. Nu știu dacă propunerea EUMIC este excelentă, nu știu cine dorește să exclude Indonezia și uh, Thailanda, dacă aceasta este o soluție bună sau nu, dar, dar mi se pare mai important să știm că folosirea unui criteriu care nu se folosește la OMC ar putea să pericliteze anumite acorduri din cadrul OMC. Am mai avut discuții cu mulți dintre dumneavoastră pe această temă. Eu zic că este important să analizăm uh, cât de multă importanță acordăm compatibilității cu uh, OMC-ul în criteriile de acoperire. Un alt aspect este nivelul de preferințe. În primul rând, nivelul de preferințe care a fost propus de o care se dorește uh, să fie redus de către foarte mulți deputați, deci n-ar trebui să fie atât de preferențial uh, ca acum. 3,5% este uh, preferința actuală, 3% ar fi dorințele. Robert spune 5% dacă nu mă înșel. Eu am propus să trecem de la 3,5 la 4%. Trebuie să facem o regulă matematică, o ecuație, să încercăm să găsim o soluție cât de cât, să vedem care este cel mai rezonabil consens. În final va trebui să găsim o cifră pe care să ne punem de acord. Nu e vorba de o știință inexactă, va trebui o cifră. Și sunt gata să port discuții pentru a găsi un echilibru. În legătură cu acoperirea produselor, mai putem adăuga produse sau putem reduce lista de produse. Cred că cel mai bine ar fi să evaluăm fiecare produs pe baza caracteristicilor sale. De exemplu, unii colegi s-au referit la anumite produse, considerând că trebuie eliminate spunând că sunt importante pentru țările cel mai puțin dezvoltate. Dacă am putea demonstra un astfel de efect, atunci ar fi bine să facem așa. Dar eu zic că atunci când ne uităm la fiecare proiect și le analizăm proiectele, va trebui să știm că avem, pe de-o parte, țări uh, care fac parte din sistemul uh, SPG și celelalte cărți, uh, țări care fac parte din programul Totul în afară de arme unele țări din SPG ar putea profita dacă introducem sau reducem lista. Însă, nu știu ce s-ar întâmpla cu Statele Unite, care ar folosi, poate, marja pe care o folosim în momentul în care eliminăm anumite produse. Nu vreau să spun că aceste produse sunt corecte sau nu, dar spun că trebuie analizate unul câte unul. Dar sunt deschis, după cum ziceam, să găsim un echilibru. Acum, Clauzele de siguranță, există două de acest tip. În primul rând, uh, salvgardarea în domeniul textil. Eu am adăugat categorii la produsele textile, dar unii au dorit să schimbe acest prag și să faciliteze calea pentru astfel de clauze. Eu sunt deschis de asemenea la felul cum formulăm clauzele însă ideea ar fi ca clauzele specifice de salvgardare să fie aplicate după un criteriu clar. Dacă schimbăm criteriile și în urm, la urmă mai puține persoane folosesc sistemul SPG, indiferent ce decidem asupra unor proiecte, asupra unor țări, noi vrem, de fapt, ca companiile să poată să profite de beneficiile de dezvoltare. Deci sunt deschis să modificăm clauzele de salvgardare, dar vă rog să ținem cont de uh, ceea ce acestea vor produce. Acum, în ceea ce privește SPG+, acesta este poate domeniul cel mai complicat, cel puțin pentru mine. Și motivul pentru aceasta este că nu știm exact ce vrem să obținem cu SPG+. Vrem SPG Plus ca instrument pentru a influența țările terțe în domeniile în care ni se par importante, în cele 27 de convenții. Unii colegi au mai adăugat câte ceva. Cred că dumneavoastră, domnule președinte, ați adăugat uh, non-proliferarea, nu știu dacă am pronunțat corect, uh, non-proliferarea armelor nucleare. Ar fi afectat Pakistanul de o astfel de clauză. Și înțeleg dorința dumneavoastră. Dacă vrem însă să schimbăm politica Pakistanului uh, în domeniul nuclear și atunci trebuie ca, uh, în primul rând, să atragem țara respectivă să fie membră în SPG+, pentru că există criterii economice ca să poți deveni membru. Dacă avem criterii economice atât de stricte încât niciun membru nu poate să devină membru în SPG+, atunci nicio țară, bineînțeles, nu va trebui să atingă acele 27 de convenții. Unii colegi au propus uh, să facă o gradare, un sistem gradat în SPG+, care poate ar fi interesant, cum ar veni um, un aspect legat de pedeapsa cu moartea care intervine în anumite, la anumite criterii. Dacă vrem SPG+, atunci trebuie să ne uităm la numărul de convenții pe care le-am semnat dacă vrem să creăm un sistem gradat și de praguri economice, atunci criteriile din convenții nu mai contează atât de mult, pentru că nu vom avea atâtea țări în uh, SPG+. Unii și-au dorit ambele, au adăugat și convenții și au uh, și restricționat accesul unor țări la, adică uh, țărilor la SPG Plus prin criterii. Membrii în SPG Plus uh, Amendamentele pentru SPG Plus, uh, de care eu mă bucur, sunt cele după care vedem cum țările care devin membre în SPG Plus respectă criteriile pe care le impunem noi. Deci, uh, ideea că avem un sistem bun de control, pentru că aceasta ne crește soft power-ul nostru și este mai important acest lucru decât să limităm numărul de țări care pot adera la sistemul SPG+. Cred că, până la urmă, Comisia trebuie să facă o alegere. Nu putem face totul deodată, pentru că altfel nu vom avea un SPG Plus care să schimbe ceva. Asta este introducerea mea în citirea amendamentelor, dar mă interesează și comentariile colegilor. Vă mulțumesc! Thank you for the synthesis that you have made. I... Mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Haideți să vedem ce spun uh, ceilalți colegi, mai ales raportorii din umbră, David Martin de la S și de nu este aici, dar Emilio Menendez îl va înlocui. Well, I'm just going to read the... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să citesc uh, o un mesaj din partea colegului meu care este bolnav. Dumnealui consideră că raportul uh, noastră, Nefielner, este foarte este pozitiv. În locul unei excluderi totale a unor țări, uh, ar fi mai bine să includem anumite țări cu venit uh, mediu sau ridicat, care contribuie mai mult la dezvoltare. Propunerea lor este, lui este pragul de diversificare ca cel care este folosit în momentul de față la Comisie pentru a analiza um, țările cu venit ridicat din sistemul SPG+. De asemenea, aceasta ar exclude țări din sistemul SPG în care valoarea importului în Uniunea Europeană în cele șapte secțiuni cele mai importante va reprezenta mai puțin din 97% din valoarea importurilor totale deși el spune că acesta este un prag extrem de ridicat, el consideră că ne-ar aduce totuși înăuntrul țări, cum ar fi Cuba, Gabonul, Botswana, Namibia și Ecuadorul. Dacă ar fi să vorbim despre acoperirea produselor, domnul Martin spune că susține propunerea domnului Fielner de a include mai multe materii prime în schemă care nu au un impact semnificativ în țările mai puțin dezvoltate sau producătorii europeni și nu dorește să înainteze alte amendamente suplimentare. Faza de tranziție, perioada de 2 ani de tranziție care să prevină o cădere temporară unor țări mai favorizate în momentul de față, ă, se bucură de susținerea domnului David Martin. SPG Plus, propunerea Comisiei de a îmbunătăți sistemul de monitorizare al sistemului SPG Plus, trebuie să aibă accentul pus pe drepturile uh, omului și pe drepturile lucrătorilor. El este de acord că cele 27 convenții nu ar trebui să fie din nou renegociate, pentru că el consideră că aceasta ar putea să dilueze natura lor. El consideră, deci, că trebuie să ne, să ne concentrăm pe ceea ce discutăm acum. Apoi, în legătură cu anumite criterii care se propun, Consider că trebuie să monitorizăm uh, impactul pe care acestea are pe țările mai puțin dezvoltate. Iar atractivitatea sistemului SPG Plus trebuie să fie văzută ca un promotor de um, locuri de muncă și încurajarea țărilor mai puțin dezvoltate să intre în această schemă și de asemenea s-a mai vorbit și despre criteriile pentru SPG+, pe care dumnealui consideră că trebuie să fie foarte trebuie să fie stricte și să respecte, țările să respecte implementarea convenției. Propunerea actuală stabilește criterii foarte joase și citez ă, țări care au ratificat convențiile și care nu s-au ă, angajat ă, în implementarea acestor convenții trebuie să fie, nu fie eligibile pentru SPG+. Un minut în spaniolă, domnule președinte, pentru că folosesc această ocazie pe care mă folosiți. Deci, vroiam doar pe scurt să vă spun și uh, care sunt amendamentele mele, pe scurt, mult mai scurte decât cele pe care le-am prezentat din partea lui David. Sunt convins că am putea ajunge la un compromis foarte bun. Vreau să vă atrag atenția că eu sunt de părere că cea mai bună posibilitate de a ne îndeplini angajamentele noastre față de America Latină și în același timp de a ține cont de interesele țărilor mai puțin dezvoltate, este așadar cea mai bună cale să identificăm țările un mic și trebuie de asemenea să încercăm să identificăm țările care sunt mai puțin dezvoltate în același timp. Eu propun ca să excludem pe cei care au mai mult de 1% din exporturi și importantă este și industria textilă care are 14,5% acum ca procent. Aceasta mi se pare un procent foarte periculos pentru industria textilă. Altceva mă mai îngrijorează, care și anume că s-a ridicat pragul vulnerabilității la 2%. Acesta este foarte periculos pentru Europa, pentru industria noastră și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Președinte, Domnul Rinaldi. La... Domnule președinte, noi suntem pentru raportul care ne-a fost uh, prezentat, îl susținem. Ca orientări de ordin general sunt două. Nu vă temeți să revizuiți lista statelor, chiar dacă mulți nu vor fi mulțumiți de acest lucru, multe dintre aceste țări. Cu toții suportăm presiuni de diferite tipuri pentru ca țări care au un venit mediu și ridicat uh, să rămână beneficiare ale sistemului. Se fac deci presiuni în acest sens. Dar totuși, pentru ca sistemul să fie logic și credibil, nu trebuie să ne temem să abordăm concret situații specific și dacă e nevoie să se ajungă chiar la excluderi de pe listă. Poziția mea, care nu este neapărat cea a colegilor mei, este că pragul de 1% Înțeleg că se referă la țările mari, dar eu zic că este un prag rezonabil, 1% din comerțul mondial. Însă, înțeleg care este și impactul pe care regulamentul îl poate avea asupra anumitor sectoare industriale europene care suferă de pe urma crizei eh, legată de eh, reducerea locurilor de muncă și de pe urma concurenței. Prin urmare, propunerea care a fost făcută de domnul Menende să reducem la 10% pragul pentru producția textilă este un procentaj care spun eu că poate să fie acceptat de noi. Mulțumesc. Uh, next, Robert Sturdy. ECR. Thank you, Chairman. Well, Christopher, you... Domnul Sturdy, uh, Christopher, uh, întotdeauna alegi rapoarte care sunt foarte controversate. Întregul uh, sens al SPG-ului este să reducă la reducerea sărăciei, la promovarea bunei guvernanțe și a unei dezvoltări durabile. Raportul este unul excelent, zic eu. Nu sunt de acord cu cele spuse de David Martin. Cred că am acceptat poziția Comisiei și anume că trebuie să reducem numărul de țări beneficiare și nu am depus amendamente pentru a include țările cu venit uh, Um, mediu superior și ridicat, așa cum le-a definit Banca Mondială. Ne dezamăgește faptul că există membri care au um, susținut să susținem Comisia în ceea ce privește textilele. În ceea ce privește SPG, o să ajungem la jumătate, de la 2,97 la 1,97. Uh, am sugerat membrilor să includă preferințele uh, disponibile celor incluși în schemă, schemă inclusiv extinderea punctelor din schemă care au fost selectate tocmai pentru a evita Uh, erodarea preferențială pentru țările cel mai uh, puțin dezvoltate. Deci am încercat să îi ajutăm și pe ei, dar nici să nu dăunăm industriei europene. Acest lucru nu va avea impact negativ asupra țărilor cel mai puțin dezvoltate. Presiunea asupra lor vine din partea țărilor emergente, în special China. Și uh, propunerea, Comisia are propuneri în acest sens în termen general, prin urmare, propunerea este una bună, trebuie însă modificată. Există multe țări care inițial se găseau pe listă, dar care au pierdut orice legătură cu uh, principiul de a ajuta țările cel mai puțin dezvoltate. Deci sunt de acord, o să introducem niște mici amendamente, dar nimic care să îți creeze probleme. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Scholz-Gue. Mulțumesc, o să încerc să fiu scurt, dat fiindcă am avut un schimb larg de vederi în ceea ce privește regulamentul SPG data trecută în comisie. Împreună cu alți colegi, am formulat o serie de amendamente pe care le-ați și menționat, care se axează pe criteriul pentru criteriul venitului, care ar trebui să fie privit ca nivelul care trebuie să reflecte avantajele țărilor care devin beneficiare ale statutului SPG. Trebuie să existe instrumente adecvate care să dirigeze avantajele SPG către țările care au nevoie cel mai mult de acest lucru. Deci trebuie să se diversifice eh, criteriile față de proiectul inițial de raport. În al doilea rând, am încercat să propun amendamente care să ducă textul într-o anumită direcție eh, atunci când vorbim despre actele delegate, pentru a clarifica domeniile în care trebuie să existe acte delegate și de unde trebuie eliminate. Și o a treia categorie de amendamente care urmăresc introducerea unei explicații. Să explicăm cum că nu vorbim doar despre țări beneficiare um, individuale, ci de regiuni acest lucru este foarte important dacă vrem să avem posibilitatea de a compara statutul țărilor care au nevoie și care beneficiază sau care primesc statutul de țară beneficiară. Deci să facem o comparație între acest statut și evoluția venitului. Și țările care ar avea o influență directă prin dez- trebuie să fie evidențiate, dar trebuie să abordăm criteriile dintr-o perspectivă pe termen lung. De exemplu, țări care astăzi au dar care au astăzi un anumit statut, dar au posibilitatea să se dezvolte, nu trebuie să decadă automat din această poziție prin aplicarea de criterii foarte dure și stricte legate de venit. Deci acestea sunt niște categorii pe care v-aș ruga să vă axați. La asta, pe asta ne-am axat și noi în amendamente și sper că vom avea ocazia să discutăm aceste amendamente ulterior. Sper să putem da o abordare constructivă a amendamentelor și întregului document. Mulțumesc! Acum din partea verzilor, Kif Teder. Mulțumesc, domnule președinte, felicitări pentru raport deocamdată. Avem câteva sugestii constructive care îl pot chiar îmbunătăți. Interesant este să avem o astfel de conversație acum, aici, Um, având uh, în uh, minte cuvintele ministrei daneze la începutul președinției daneze, care ne-a spus că există valori esențiale ale Uniunii Europene care nu trebuie scăpate din vedere când vorbim despre comerț. SPG este în esență, la cum înțeleg eu lucrurile, un instrument pentru dezvoltare al cărui scop este să ajute la eliminarea sărăciei și să permită îndeplinirea obiectivelor mileniului. Prin urmare, cred, noi toți credem că acest criteriu al folosirii categoriei țărilor cu venit mediu superior ca indicator al țărilor cărora trebuie sau nu să li se acorde statutul SPG este o idee la care mai trebuie lucrat. Fără îndoială știți că peste 30 de țări care se află în această categorie cu venit mediu superior îndeplinesc în prezent și criteriul de vulnerabilitate din cadrul sistemului SPG, lucru care nu e chiar așa lipsit de logică, fiindcă există o clasificare um, um, a venitului per capita de la 4 la 2000 de dolari sau la 12.000 de dolari și retragerea din SPG sau eliminarea din SPG le va face să devină țări mai vulnerabile uh, din punct de vedere economic. În consecință, sugestia noastră, domnul președinte, intervine, vă rog să vă scurtați intervenția. Sigur, considerăm că ați făcut această rugăminte. Sugerăm că trebuie să permitem integrarea regională. Am și formulat un amendament în acest sens și mă bucur că și domnul Schulz ni s-a alăturat, care să permită țărilor îndezvoltate Uh, care s-au reunit și au făcut o uniune vomală în regiune, de exemplu, să se bucure de drepturile care revin prin continuarea aplicării statutului SPG. Și în plus am propus ca nicio țară care se clasifică drept țară vulnerabilă să nu fie exclusă din SPG, din facilitatea SPG. Cam atât și așteptăm uh, propunerile de compromis din partea raportorului și sper să putem juca un rol important și pozitiv în evoluția sa. Cristina Muscardino, o intervenție scurtă, vă rog. Aș avea un comentariu pentru raportor. Cred că a făcut o treabă foarte bună, e foarte dificil acest domeniu și a pus o întrebare foarte importantă pe care nu am abordat-o suficient. Activitatea noastră trebuie să reflecte regulile, regulile OMC. Asta e o întrebare, fiindcă da, există niște trasee prestabilite, dar în mandatul anterior deja am stabilit că regulile OMC sunt considerate de noi, Parlament, ca fiind um, depășite de um, condițiile din lumea actuală. Acestea sunt primordiale și de aceea poate o altă idee ar fi să hotărâm să evoluăm înspre a sugera Organizației Mondiale a Comerțului să-și modifice regulile. Uh, nu a făcut acest lucru, poate nici nu va face pentru că Doha nu va fi finalizată și prin intermediul acestui instrument am putea noi să facem ceva în acest sens, să facem un fel de revoluție la nivelul conceptelor economice și politice, fiindcă e de neimaginat că în continuare ne gândim la țări în curs de dezvoltare, comparând China și țări care sunt cu adevărat într-o situație tragică de sărăcie. După părerea mea, trebuie deci să avem o abordare diferită. Ori alegem, și asta este întrebarea care a fost pusă de colegul nostru în intervenția sa, ori uh, alegem uh, drumul deja stabilit de OMC, ori găsim noi propria uh, cale și cred că ar fi bine să încercăm să venim cu poziția noastră și să începem niște negocieri cu OMC și cu țările care până la urmă formează OMC în calitate de Uniune Europeană. Noi uh, discutând cu toți ceilalți. Mă întreb dacă și drogurile ar putea să fie un instrument de negociere. Există țări care uh, au probleme cu uh, nuclearul și este folosit ca instrument de măsură. Poate și drogurile ar fi putea folosite în același sens. Domnul președinte, dat fiindcă și eu am depus o serie de amendamente, vreau să vă, vă spun de ce. După cum am spus în întâlnirile anterioare, preferințele acestea sistemul acesta de preferințe trebuie să respecte anumite măsuri. Trebuie să uh, acordăm prioritate țărilor cel mai puțin dezvoltate și nu trebuie să existe efecte dăunătoare semnificative asupra industriei și asupra locurilor de muncă. Propunerea Comisiei, după părerea mea, nu respectă nici unul dintre aceste două obiective fiindcă până la urmă, chiar dacă există o acoperire națională redusă, avantajul va fi să existe noi beneficiari, cum ar fi Filipinele sau Pakistanul, în detrimentul țărilor cel mai puțin dezvoltate, fiindcă acestea vor fi concurate de industriile din celelalte țări. În al doilea rând, vreau să vă reamintesc că Încă mai sunt patru țări în Europa. Letonia, Lituania, România și Bulgaria. Deci țări din Uniunea Europeană care intră în categorie și, care, și mai sunt țări care se bazează pe industria textilă și toate ar fi afectate negativ de acest regulament dacă ar fi adoptat. După părerea mea, Chiar și cu amendamentele mele, schema aceasta nu a reușit deloc să fie generoasă. Industria textilă și industria uh, îmbrăcămintei ar fi devastată de industriile din Pakistan, Filipine și așa mai departe, unde salariile sunt foarte mici. Am fost ales, după părerea mea, pentru a apăra în primul rând interesele economice ale Uniunii Europene și locurile de muncă în UE. Și cred că având în vedere rata ridicată a șomajului, nu ne putem permite ca cele mai săra, puțin bogate țări uh, din Uniune să trebuiască să plătească un preț pe care cele mai bogate nu și îl permit să plătească. Dau cuvântul raportorului acum. Domnul președinte, dar comisia vrea să intervină cu o scurtă evaluare? Raportorul, poate comisia ne poate lămuri cu privire la un lucru și anume ce acoperire națională, pentru că ar fi interesant să vedem care este valoarea dumneavoastră. Mă gândesc că ați citit propunerea și uh, puteți să ne spuneți ce este fezabil și ce nu din perspectiva OMC și așa mai departe. Președintele, uh, astfel ascultăm pe reprezentantul Comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc frumos. Uh, puteți fi sigur că în următoarele zile vă vom uh, recompensa cadoul celor 170 și ceva amendamente cu detalii suplimentare, inclusiv valoarea de uh, impact și sperăm că le veți citi cu aceeași atenție cu care am citit și noi amendele, o, amendamentele. O să fac câteva observații de natură generală, încercând toată să dau și câteva răspunsuri specifice și voi începe prin a spune că trebuie să ținem minte faptul că vorbim despre un instrument care ține de legislația OMC și nu ar fi nimic mai rău ca OMC-ul să um, anuleze sistemul nostru SPG imediat după intrarea sa în vigoare. Acest lucru ar genera o mari tulburări pentru guvernanța economică. Două riscuri concrete. Mai întâi, să stabilim reguli arbitrar, noi, ca UE, și nu pe baza criteriilor uh, recunoscute și stabilite la nivel internațional. Domnule raportor, v-am răspuns întrebării. Cine din comunitatea internațională, de exemplu, a spus că după ce ajungi la o cotă de 1% în comerțul mondial, să mai ai încă un set de nevoi de dezvoltare? Nimeni. Și vis-a-vis de majoritatea celorlalte propuneri, același lucru este valabil. Al doilea risc este că stabilim reguli care nu sunt legate de nevoile de dezvoltare economică. Repet, dezvoltare economică, pentru că asta spune OMC-ul ci către uh, obiective politice care, deși sunt demne, nu sunt ale acestor țări și nu țin de nevoile economice. Și astfel am încărcat dispozițiile OMC. Să nu subminăm obiectivele fundamentale ale acestei propuneri Primul este, desigur, să ne concentrăm pe nevoile economice și de aceea credem că trebuie să găsim un echilibru foarte atent. În primul rând, să nu includem mai multe produse, mai multe țări sau mai multe preferințe, pentru că, după cum a spus domnul președinte, am face acest lucru uh, pe, uh, în detrimentul celor mai sărace dintre țările cel mai puțin dezvoltate și nu asta ne dorim. Dar, totodată, și la fel de important, să nu transformăm sistemul uh, SPG într-un instrument doar pentru țările cele mai puțin dezvoltate. Și ideea de a exclude anumite țări, de a scădea plafoanele și de a ușura condițiile, am, uh, ne-ar duce să le rămâne fără nimic. Și am trece de la importurile acoperite astăzi la 240 de miliarde la doar 100 și ceva de miliarde. Și am grada mult, gradualizat mult mai mult, astfel încât am ajunge doar la 0,5% din importurile noastre, o scădere de 10 ori. Trebuie să, luăm seama, să ținem seama de aceste lucruri, la fel cum trebuie să ținem seama, și aici suntem de acord cu raportorul, de faptul că nu putem permite amendamente care reduc previzibilitatea, pentru că atunci importurile nu vor face uz de uh, preferințe și atunci nu am rezolvat nimic. Acum voi merge mai departe de ceea ce a spus raportorul, să adunăm la un loc uh, amendamentele care restricționează faimosul prag și cele care uh, vor să reducă lista de convenții. Câte ar fi atunci eligibile pentru SPG+? Zero. Uh, Niciun stat. Pentru noi ar fi o ocazie ratată de a proiecta valorile internaționale și ar da dovadă de lipsă de angajament uh, a Uniunii Europene față de dezvoltarea durabilă. Și, în sfârșit, sunt câteva amendamente care par imposibil de uh, implementat, de exemplu, uh, cel referitor la acoperirea națională care să includă criteriul de vulnerabilitate, uh, și, după cum am spus, vă vom trimite un document neoficial care va face uh, referiri la toate amendamentele cu informații relevante deja acoperite în pachetul informativ privind uh, și în analiza de impact, rămânând în continuare la dispoziția dumneavoastră pentru a atinge obiectivele comune, acelea de a ne concentra pe ajutorarea țărilor care au importanță la nivel uh, internațional, respectând totodată normele, Euro- normele OMC. Președintele dau cuvântul raportorului. Mulțumesc. vis a -vis de intervenția lui David Martin, trebuie să spun că mi-am amintit de un lucru foarte important, pentru că eu, în calitate de raportor, de obicei, ca orice raportor, citesc amendamentele și zic, ok, aceasta este perspectiva comisiei și după aceea mă gândesc că dacă ai una, o părere, atunci scrii un amendament, dar și dacă se, se poate ca să ai o opinie și să nu scrii un amendament. Și acest lucru mi-a fost uh, adus uh, în atenție de David Martin. Trebuie să țin seama și de acest lucru, că poate unele persoane au o părere, dar nu și-au exprimat-o prin elaborarea de amendamente. Vis-a-vis -vis de acoperirea națională acum, provocarea pe care o văd vis-a-vis -vis de 1%, Uh, înțeleg că se spune că sunt țări mari doar pentru că ele sunt mari ca și dimensiune. Nu se ține seama de nivelul de calitate sau nivelul de dezvoltare, care este 1%, pentru că problema este dacă acele țări sunt mari sau nu. Și vis-a-vis -vis de textile și pre- pragurile pentru textile, trebuie să vă spun că înțeleg faptul că sistemul SPG este o provocare pentru industria textilă, înțeleg acest lucru, dar este important să ținem seama de faptul că atunci când vine vorba de pragul pentru măsuri de siguranță sau uh, textile, această propunere nu este mai dură decât sistemul SPG actual pentru că nu s-a operat nicio schimbare. Pragul, de exemplu, pentru măsuri de siguranță este doar recalculat în urma uh, scoaterii unui grup de țări. Deci, modificarea nu ușurează și nici nu îngreunează importul de textile. Nivelul rămâne la fel ca astăzi. Înțeleg dacă unora nu le place sistemul actual de SPG în ceea ce privește textilele, dar nu este corect să spunem că propunerea Comisiei încearcă să schimbă, schimbe echilibrul în domeniul textilelor, pentru că eu nu asta înțeleg. Dar chiar și dacă așa ar fi uh, situația, eu sunt dispus să iau în considerare măsurile de siguranță pentru textile, pentru că problema aceasta poate apărea și cu sistemul actual. Și nu în ultimul rând, Cristina vorbea despre schimbarea efectivă a legislației OMC și de a, a profita despre ace- de această ocazie a, a uh, sistemului SPG. Uh, Înțeleg ce vrea să spună ea și mă tentează să înțeleg, mă tentează să mă gândesc la cum ar fi ca raportul Firner să schimbe legislația OMC. Ar fi interesant, dar pe de altă parte este o miză destul de mare pentru că dacă nu reușim să facem asta, riscăm să pierdem foarte mult și să pierdem sistemul SPG+. După cum a spus Comisia, trebuie să ne gândim, vrem sau nu vrem SPG+. Și cred că aceasta este o discuție pe care va trebui să o avem cu raportorii. Vrem sau nu SPG+? Pentru că dacă vrem, atunci trebuie să-l facem eficient și atragător. Dacă nu, să fim sinceri, să spunem că vrem să sărim peste el, să lăsăm deoparte, să spunem că nu vrem un instrument care să uh, facă țările să implementeze aceste 27 de convenții sau câte ori fi. Președintele, mulțumim. Votul în comisie va avea loc în 29 februarie, spune președintele, iar acum să trecem, așa cum am anunțat, la punctul 33 de pe ordinea de zi, un dosar legislativ, abrogarea regulamentului 1342 din 2007 al Consiliului privind aplicarea unor restricții asupra importurilor de anumite produse din oțel din Federația Rusă. Raportorul nostru este Robert Sturdy și este un prim schimb de opinii. Și îi dau cuvântul. Robert Sturdy, aveți cuvântul. I'm pleased that the inter-standing rapporteur for Russia to start our discussions on one of the first. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut uh, discuție pe tema aceasta atunci când vorbeam de aderarea Rusiei la OMC. Aceasta a fost un jalon în procesul integrării Rusiei în uh, schema de, de comerț internațional în general legislația în domeniul comer-